Bonjour, la séance est ouverte. Bună ziua, începem sesiunea de astăzi, ședința de astăzi. Aveți onoarea de a fi prezidați astăzi de decanul de vârstă, de decana de vârstă, mai exact, deoarece ceilalți uh, președinți și vicepreședinți au alte angajamente. Doamna Bowles trebuie să se ocupe de pachetul de guvernare, binecunoscutul uh, Six Packs, cele șase pachete. Însă ar vrea să știu acum dacă are cineva de spus în ceea ce prește adoptarea ordinii de zi. Este adoptată. Acum. Comunicările președintei. Nu am. Și nici doamna Bowles. Prin urmare, vom începe imediat audierea de astăzi privind spațiul unic european de plăți în euro pentru consumatori și întreprinderi. Doresc să le urez bun venit la această audiere privind SEPA. Știți, um, acest spațiu unic este un element foarte important din piața unică, un proiect asemănător cu uh, introducerea monedei euro și acest proiect s-a bucurat tot timpul de sprijinul Parlamentului prin două rezoluții în 2009 și 2010. Rezoluții în care am cerut să se ia pași uh, hotărâți înspre soluționarea acestui dosar. Deci le urez bun venit uh, oaspeților de astăzi. Doamna Gertrude tumpel gugărel este membra Consiliului executiv de la BCE. Doamna Luling nu mai are microfon. Din păcate, dumnea ei nu va putea să rămână până la sfârșitul reuniunii, deci de aceea vă rog să-i adresați întrebări imediat după prezentare. la această audiere acum avem ultima vizită a doamnei Tumpel Gugerel în calitatea sa de membru al Consiliului Executiv de la BCE aici în fața Parlamentului European. European. Îi urez uh, o pensionare plăcută. Cred că ați fost înlocuită de un bărbat, ceea ce nu-mi place, însă așa stau lucrurile ce se face. Și acum, ca să nu mai pierdem timp, îi dau cuvântul doamnei Gertrude Tumper. pentru ultima sa intervenție în fața noastră în calitatea aceasta de membra Consiliului Executiv de la BC, dar cine știe, poate că veți veni și cu altă ocazie. Vă mulțumesc. Um, SEPA, just to recall the context, we know it's a major... Vă mulțumesc uh, pentru a vă aminti încă o dată, SEPA uh, este un spațiu foarte important, pentru că 32% din uh, plăți se execută acum în acest spațiu. Important este să avem un uh, nivel de servicii foarte bun și, de asemenea, stabilitate pentru furnizorii de servicii. Nu avem încă o piață unică, dar ar trebui să ținem minte că serviciile de plăți uh, vor fi supuse unei transformări foarte mari în anii care urmează, mai mare decât cea care a avut loc în ultimii ani. Vom vedea multă inovare, vom vedea uh, multe solicitări din partea partea consumatorilor care își vor dori servicii cât mai confortabile, mai conveniente și de asemenea vor exista îngrijorări în ceea prive- ce privește securitatea. Dacă ar fi să vă transmit un singur mesaj în această după-amiază, acesta ar fi haideți să închidem dosarul SEPA și apoi să ne concentrăm asupra inovării, eficienței și securității. De ce este nevoie pentru a încheia acest dosar SEPA? Haideți să vă explic acest lucru în câteva cuvinte. În primul rând, suntem cât se poate de bucuroși de progresele care au fost înregistrate în ultimele câteva luni și de sprijinul acordat de Parlamentul European pe, prin cele două rezoluții, cea de anul trecut și cea care a fost uh, realizată acum câteva luni. În pregătire este și un aviz. Cred că aceste lucruri sunt foarte importante și ne vor ajuta să progresăm. Ce avem nevoie? Avem uh, am solicitat uh, mai mulți pași de armonizare în trecut. Industria a lucrat foarte mult pe aceste cale și foarte din greu împreună cu toate părțile interesate, iar ceea ce s-a realizat sunt cinci puncte. Avem, uh, am trecut de la fostele uh, conturi de plăți, avem reguli pentru procesare, avem infrastructuri SEPA și un cadru legislativ comun care a fost o realizare foarte importantă, sprijinită de asemenea cât se poate de mult de Parlament prin uh, directiva privind serviciile de plăți. Aceste lucruri nu sunt foarte multe, însă dacă este să ne uităm la cifrele uh, migrației către SEPA, acestea sunt destul de slabe. Anumite țări mai mici au avansat destul de bine, de precum Luxemburg, Cipru, Slovenia, uh, dar și Belgia. Cred că Belgia este într-adevăr una dintre țările care ocupă o poziție de pionierat în această mișcare către SEPA. De asemenea și Spania asta destul de bine. Am văzut uh, cifre știin Finlanda care a înregistrat de asemenea progrese foarte bune. Dacă este să ne uităm la uh, mem- statele membre care sunt în zona non-euro, Ratele de transfer de credit uh, în Marea Britanie, 82%, um, s-au realizat deja în formatul SEPA. Cred că aceasta este o realizare foarte mare. Vedem cifre asemănătoare pentru Danemarca, Suedia și uh, Letonia. Deci este posibil, iar aceste țări care au avut succes mai mare beneficiază deja de aceste noi servicii. De asemenea, acest faimos uh, cont IBAN, despre care am discutat foarte mult în public, există anumite state care lucrează numai cu IBAN-ul acum ca număr de identificare. Este vorba aici de Italia, unde funcționează foarte bine acest număr de identificare unic, IBAN-ul, deci se pare că putem să trecem către noile standarde cu ușurință. Ceea ce am observat în ultimii ani uh, și am observat că acest um, proces de autoreglementare are limitele sale, de aceea s-a ajuns la tot felul de uh, soluții și propuneri. A durat mulți ani, însă cred că legislația este considerată în prezent de tot cei implicați în acest proces drept uh, un sprijin necesar pentru a încheia tranziția și pentru a încheia această migrație. Și, în fine, pentru a scurta timpul acesta de tranziție. Care sunt elementele majore ale propunerii Comisiei de regulament? Cerințele tehnice Acestea nu sunt controversate, de asemenea trebuie să fie introduse niște termene limită pentru migrație. Eu sprijin această idee. 12 luni după intrarea în vigoare a, regulamentului să fie data de încheiere a migrației și 24 de luni pentru debitele directe. Aceasta este alternativa pentru, uh, pe care o avem. De asemenea, uh, să existe o interdicție pentru taxele interbancare în ceea ce privește debitele directe. Au existat aici discuții controversate, însă este important că Parlamentul ține cont de faptul că avem nevoie de claritate pe marginea acestui punct și uh, lăsarea acestuia deoparte în afara regulamentului nu ar fi o soluție. Un alt punct controversat um, este dacă Comisia ar trebui să primească dreptul de a amenda regulamentul. Eu cred că noi ar trebui să sprijinim perspectiva Comisiei și anume ca aceasta să poată modifica anumite elemente ale cerințelor tehnice din anexă. În felul acesta, amendarea ar fi mai facilă. Deci noi sprijinim această inițiativă. Taxele interbancare, pe acestea le-am menționat deja. Am uh, publicat uh, un aviz al uh, Consiliului privind plățile europene. Sprijinim finalizarea și încheierea acestui regulament și, de asemenea, sprijinim conținutul într-o mare măsură Și ceea ce este important este ca directiva să se pună, uh, debitele directe să se pună în mișcare, pentru că ele reprezintă o realizare foarte importantă în contextul SEPA. Aceste debite directe ar oferi servicii mai bune multor țări europene care până acum nu au avut un serviciu de debite directe convenient. Ar reprezenta și un instrument mai sigur și cred că este important să clarificăm uh, chestiunea taxelor interbancare pentru că în felul acesta volumele de business ar crește mult în această parte a serviciilor de plăți. Am vorbit deja despre migrație și datele uh, limită. Pentru datele, uh, debitele directe ne gândim la ianuarie 2014, pentru creditele, transferul de credite la 2013. Um, Important este că de la 1 noiembrie 2012 um, nu va mai exista niciun regulament privind taxele interbancare privind debitele directe, deci acest punct trebuie clarificat. Este important ca Comisia să implice toți, uh, toate părțile interesate. A fost implicat Parlamentul și Consiliul și eu, sistemul european uh, este Eurosistemul este consultat uh, în toate privințele de asemenea, uh, sistemele de plăți pentru sume foarte mari trebuie să fie excluse din regulamentul propus. Pentru a încheia, propunerea reprezintă un text foarte important în acest proiect al spațiului unic de plăți în euro. Este un proiect important nu numai pentru serviciile de plăți în sine, ci și pentru ca industria să devină mai competitivă și pentru a ne putea concentra mai mult pe proiecte de inovare paneuropene. De aceea este foarte important să încheiem dezbaterea atât de repede pe cât se poate și să clarificăm uh, mai bine termenele limită. Merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă. După cum v-am spus, uh, o să aveți imediat posibilitatea de a pune întrebări domnei Tumpol, care va trebui să plece. Deci acum e momentul, acum sau niciodată. Încă nu am uh, niciun membru înscris. Uh, ba da, avem deja, doamna Isabel. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă comisia ar primi ca puteri eh, delegate în anumite cerințe tehnice. Cum credeți că ar trebui să fie audiați sau ascultați factorii implicați sau de interes? Ar trebui să se înființeze un organism oficial acum că va exista acest Consiliu SEPA? Sau credeți că ar putea fi locul adecvat să fie ascultați eh, factorii implicați? Fiindcă spuneți că e important ca factorii implicați eh, relevanți să se facă auziți Parlamentul nu dorește, nu ține foarte mult să dea în afara Parlamentului astfel de puteri delegate. Vrem să avem puterea legislativă aici. Care ar fi formula pentru acești uh, factori de interes să se facă auziți și să fie tratați pe picior de egalitate? Mulțumesc. Desigur, Consiliul SEPA, care a fost înființat acum un an, ar fi un forum ideal pentru organizarea dezbaterii și între industrie, autorități și reprezentanții consumatorilor și sectorul public prin reprezentanții săi. Ar fi o cale bună de a răspunde acestor preocupări. Pe lângă consultarea publică, ar fi un forum foarte bine și o, o platformă foarte adecvată. Äh, Am o întrebare referitoare la sectorul public. Am avut impresia că, în ceea ce privește migrația la noul sistem, sectorul public nu a participat atât de implicat precum se așteptase Banca Centrală Europeană și ar fi fost în interesul acestei tranziții să fie mai implicat și sectorul public. Aș vrea să știu dacă această situație s-a îmbunătățit sau dacă este în continuare o diferență mare între statele membre. Uh, lucrurile diferă de la o țară la alta. Există un progres mai mare în unele țări. Pare să fie posibil dacă procesul e bine organizat pe plan național cu forumuri SEPA locale sau naționale. Cred că acele țări care sunt mai avansate vor beneficia într-adevăr și vedem, de exemplu, pe ansamblu, migrația din sectorul public este de 14%, 14%, dar în Belgia, Franța, Spania și alte țări se depun eforturi deosebite ca să facă această migrare a serviciilor din sectorul public. Mai am o întrebare suplimentară. Mari întreprinderi, cum EDF-ul, INS uh, și altele, de la acestea am primit uh, tot felul de facturi și doresc ca banii uh, pentru rezervări să-mi fie luați din contul meu din Germania. Mi s-a spus că este imposibil. De ce? Did Ați uh, anchetat, uh, ați intrat mai în amănunte ce nu se poate pentru că noi la BC am trecut la standardele SEPA foarte timpuriu și funcționează foarte bine pentru că angajații noștri vin din diverse țări și pot să utilizeze conturile lor de la băncile de unde vin. Uh, intervenție fără microfon din partea președintei. Oh, <laughs> Mai există și alte întrebări? Dacă nu, stimată doamnă, vă mulțumesc uh, încă o dată și urări numai de bine pentru viitorul apropiat și poate la revedere în Parlament prin 2014-2019 mai vedem până atunci. Mulțumesc foarte mult! Bon, on va avec... Vom continua audierea. Acum doamna Anfili. Doamna Anfili, șefa Departamentului Juridic și Economic la Organizația Consumatorilor Europeni și se va referi la unele dintre preocupările practice din perspectiva consumatorilor. Și imediat după aceea vom auzi punctul de vedere al dezvoltatorilor și prestatorilor de servicii de scheme de plăți, domnul Gerhard Harsing, președintele Consiliului European de Plăți și președinte, vicepreședinte de infrastructură de piață la Ben Amro, apoi doamna Ruth Vandhofer, președinta Federației Bancare Europene grupul de experți de reglementare de plăți și director la City Global Transaction Services. Și apoi Narinda Vighie, șefă de strategie și relații interbancare la Sistemul Global de Plăți la Credit Agricol. După aceea vom avea un al doilea tur de discuții pentru membri. Aș vrea să reamintesc tuturor dacă e posibil uh, să nu depășiți uh, timpul alocat. Doamna Fil are 10 minute și ceilalți trei uh, câte 7 minute. Deci vă mulțumesc că anticipat și doamna Anfili are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să le spun interpreților că există câteva diferențe între textul pe care l-am furnizat și prezentarea orală pe care o voi face. În primul rând îi mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare de la Parlamentul European pentru faptul că a invitat și Biroul European al Consumatorilor la uh, această audiere. Asociația noastră va împlini 50 de ani anul acesta. Reprezintă aici în Bruxelles organizații de consumatori din 31 de țări europene. În ceea ce privește promovarea drepturilor cetățenilor în acest domeniu, deci aceasta este una din prioritățile noastre. Crearea SEPA Înființarea SEPA este prezentată de foarte multe ori ca un proiect la fel de important ca introducerea monedei euro în 2002. Ideea este ca serviciile de plăți naționale să fie înlocuite cu un serviciu care poate fi utilizat peste tot în Europa. Să vă dau un exemplu acum care vă va arăta că lucrurile nu se fac așa de simplu. De exemplu, ceva o situație între Franța și Belgia. Principala bancă belgeană Fortis și uh, BNP din Franța fac parte acum din grupul BNP Paribas Fortis. Dacă sunteți client, un virament obișnuit vă costă 30 de cenți. Un client de la o agenție franceză trebuie să plătească 3,40 euro, deci de 11 ori mai mult pentru o operațiune similară, practic, identică. Deci cum să explicăm astfel de, de diferențe de preț în uh, cadrul aceluiași grup? Deci ne putem întreba care vor fi avantajele SEPA dacă în același grup bancar există astfel de diferențe de preț. În ceea ce privește proiectul SEPA, consumatorii nu au cerut un astfel de proiect. Cu sau fără SEPA, majoritatea plăților se vor face pe teritoriul național. Vedem de astfel Puteți vorbi mai rar? On voit bien qu'il est difficile de Dar vedem că e greu să promovăm SEPA în fața consumatorilor dacă e să ne gândim la viața lor de zi cu zi sprijinul asociațiilor de consumatori pentru SEPA ține mai mult de un act de credință, să zicem așa, de încredere în proiectul european în general. E clar că consumatorii își doresc să existe în sfârșit o piață unică a serviciilor financiare în detai cu amănuntul, însă suntem încă departe de așa ceva dacă e să vedem lucrurile din perspectiva consumatorilor și e cam de vreme să știm dacă pe termen scurt și mediu consumatorii vor beneficia de pe urma SEPA. Însă dacă vrem să dăm o șansă acestui proiect, e nevoie de mai multe condiții. În primul rând, să avem pe piață niște servicii de plăți care să, să facă față nevoilor consumatorilor și, în al doilea rând, să promovăm un mod de guvernare SEPA la nivel european. În ceea ce privește acum serviciile de plăți, care să facă față așteptărilor consumatorilor. Pentru a-i convinge pe consumatori să se să schimbe acum sau pe termen scurt serviciile de plăți naționale care sunt satisfăcătoare cu niște servicii SEPA, ei bine, pentru asta consumatorii trebuie să fie convinși că acest nou serviciu de plăți va avea niște caracteristici foarte ridicate. Și anume trei. În primul rând, acest serviciu de plăți trebuie să fie eficient. Deci plățile să se facă fără eroare și la timp. Un al doilea lucru, acest uh, serviciu de plăți trebuie să fie sigur. Deci riscul de fraudă să fie foarte limitat. Fără așa ceva, încrederea consumatorilor va avea de suferit. Consumatorii știu că la urma urmei ei plătesc prețul dacă se face o fraudă și în al treilea rând acest serviciu de plăți trebuie să fie puțin costisitor, ieftin. Deci trebuie să ne dăm seama că aceste servicii de plăți sunt considerate de consumatori ca fiind niște servicii de bază de care au nevoie pentru a-și face cumpărăturile, pentru a plăti facturile, deci nu e vorba aici de un produs de lux care se justifice o marjă ridicată. În ceea ce privește acum uh, viramentele și creditările SEPA, Asociația noastră salută propunerea de regulament nu doar datorită conținutului, ci deoarece faptul că prin asta SEPA nu uh, mai rămâne doar în sfera bancară, ci devine un serviciu de interes general. În ceea ce privește propunerea de regulament, aș vrea să semnalez patru lucruri importante pentru noi. În primul rând, Uh, termene limită pentru migrație. Deci noi vrem să existe două termene diferite. Trecerea de la viramentele naționale la viramentele SEPA nu cauzează probleme consumatorilor în general, deoarece trans- viramentele reprezintă un serviciu asemănător peste tot în Uniunea Europeană și de altfel foarte mulți consumatori cunosc deja aceste servicii. Însă dacă am trece de la debitarea națională la cea SEPA, e bine aici modificarea e mult mai substanțială pentru majoritatea consumatorilor și asta justifică o migrație mai târzie. Un al doilea lucru acum. Sprijinim toate măsurile pentru a întări încrederea consumatorilor în SEPA, pentru a limita riscurile de debitări frauduloase pe conturile lor. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l menționez, care ne ridică probleme și care ar trebui îmbunătățit, absența dreptului de rabursare în caz de, pre, de debitare a unei sume fixe, așa numitul no refund Asta e posibilitatea de rambursare, e mult mai dificilă. Eu cred că ar trebui modificat textul aici pentru că această posibilitate de nerambursare să fie limitată și să se evite abuzurile. Deci noi nu suntem pentru o schemă specială din partea Consiliului European de Plăți. Și acum un al patrulea lucru, foarte delicat, și anume comisiunile interbancare care se aplică debitărilor. E clar că aici nu asociațiile de consumatori trebuie să stabilească legislația, însă aceste asociații sunt pentru un sistem transparent care să le permită consumatorilor să înțeleagă ce anume plătesc, direct sau indirect, și ce servicii sunt furnizate în schimbul plății respective. Sistemul de MIF prin tranzacții e un sistem opac, înșelător, deoarece uh, consumatorii nu știu cât este comisionul respectiv, care de multe ori este mult prea ridicat față de cursul real al tranzacției. Deci de foarte multe ori ă, aceste comisioane plătite de creditori se repercutează asupra prețului produsului respectiv. Deci doar în șase țări există așa ceva și asta ne arată că ă, SEPA s-ar putea face și pe alte căi. Majoritatea consumatorilor plătesc pentru debitări prin uh, taxele pe care le plătesc pentru a avea contul respectiv în bancă. Deci de aceea noi salutăm propunerea comisiei care propune un sistem de comisii în cazul în care o plată este uh, refuzată sau uh, se întoarce înapoi. Noi nu credem că ar trebui să plătească consumatorii pentru investițiile făcute în domeniul SEPA. Un al doilea lucru important, guvernarea SEPA la nivel european. În ceea ce privește lucrările de normalizare, guvernanța SEPA de la bun început a fost dezechilibrată, deoarece Consiliul European de Plăți e alcătuit doar din furnizori de servicii de plată. Iar forumul uh, nu este decât un organ asociativ care nu are o putere de decizie. Noi am participat la foarte multe reuniuni, la multe consultări, însă ne-am dat seama că doar membrii Consiliului European de Plăți iau decizii. Nu există niciun sistem de arbitraj, decidenți independenți nu există, iar Consiliul SEPA, care ne-a pus speranțele, a refuzat să joace acest rol. De aceea cred că acest regulament e ocazia acum de a înființa un organism de normalizare independent în care să fie prezentate toate părțile implicate. Și asta se aplică mai ales debitărilor și uh, transferurilor, deoarece vedem că există deja soluții uh, inovante în acest domeniu și aici sunt implicați și alți actori, nu doar băncile. În concluzie, aș vrea să vă împărtășesc și îngrijorările pe care le au uh, cetățenii în ceea ce privește serviciile de plată dincolo de SEPA. Pe termen scurt, prevedem anumite riscuri, cum ar fi situația cărților de debit naționale, care sunt din ce în ce mai scumpe pentru consumatori. Aș vrea însă să menționez și un alt lucru, și anume dezbaterea actuală privind o eventuală limitare la accesul la lichidități, la cash. Vedem că în multe țări această dezbatere este foarte aprinsă. Există deja încercări de a limita accesul la temeuri. Mulți uh, europeni și mulți migranți nu au uh, acces la alte surse de bani, deci do- au acces doar la lichidități. Asta înseamnă că mulți oameni ar fi excluși, practic. De asta prin utilizarea lichidităților sunt colectate foarte multe date personale și aici apar probleme legate de uh, intimitatea acestor persoane. Să nu uităm că aceste servicii de plată trebuie să fie în beneficiul consumatorilor și dacă vrem ca aceștia să folosească mai puține lichidități, ar trebui să se pună la dispoziția lor alte căi și nu neapărat să se crească prețul pentru a folosi Uh, lichiditățile. Iată, deci, părerea noastră. Deci noi nu ne opunem unei revoluții, da, e ultima frază, deci nu ne opunem unei revoluții în domeniul serviciilor de plăți, însă nu suntem gata să semnăm un cec în alb. Mă iertați că am vorbit cam mult, însă fiind singura reprezentată a utilizatorilor la această masă rotundă, am ținut să vorbesc mai mult. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Am scurtat puțin textul pentru a mă încadra în cele șapte minute. Doamnelor și domnilor, din partea Consiliului European de Plăți, aș vrea să mulțumesc președintei, președinției Comisiei Econ pentru posibilitatea de acest posibilitatea de a discuta aceste scheme armonizate pentru sistemul unic să devină o realitate. Noi suntem de părere că scopul nu este acela de a impune migrarea către SEPA asupra clienților. De fapt, dreptul comunitar interzice furnizorului să impună migrarea părții de cerere. SEPA reprezintă o inițiativă de integrare în domeniul plăților în euro, începută de guverne și factorii de politică europeni. Iată de ce EPC salută voința legiuitorului european de a stabili un termen clar de migrație la SEPA printr-un regulament. Toate acestea avem uh, niște motive de îngrijorare în ce privește propunerea Comisiei Europene de regulament. Prima, SDD. Datele publicate de Banca Centrală Europeană dovedesc că modelul uh, SEPA debit direct este cel utilizat de mai mult de 75% de consumatorii din Uniunea Europeană care fac plăți prin debit direct astăzi. Acest model se bazează pe modelul de debit direct utilizat într-un număr mare de state membre. Din 70 de miliarde plătite în zona euro, din 17 miliarde, 13 miliarde de debit direct, adică 73%, au fost procesate în Austria, Germania, țările de jos și Spania. Comisia Europeană și BCE ne-au confirmat în scrisoarea comună din martie anul trecut că schema de debit direct SEPA se bazează, citez, pe concepte naționale dovedite care să respecte cerințele legale și uneori merg chiar mai departe decât ceea ce se cere de către directiva serviciilor de plăți pentru a satisface mai bine nevoile clientului. Sfârșitul citatului. Schemele de debit direct includ trăsături opționale care permit furnizorilor de plăți să ofere servicii de debit direct. Propunerea Comisiei intenționează să facă obligatoriu pentru furnizorii de servicii să ofere debit direct, care sunt opționale în schemele SEPA de debit direct. Cu alte cuvinte, Comisia vrea să forțeze prestatorii de servicii să ofere debit direct, ceea ce 75% dintre consumatori nu utilizează în ziua de astăzi și nu cer ceea ce ar face obligatoriu pentru aproape 4.000 de bănci care au implementat deja directiva și schemele de debit direct SEPA să investească din nou în adaptarea la arhitectura de plăți. În consecință, debitele directe o să devină mai costisitoare în mod direct sau indirect pentru toți consumatorii. Acest rezultat ar contracara obiectivul declarat al Parlamentului European, ECOFIN, Comisiei și BCE ca SEPA să ducă la o spirală în scădere a costului serviciilor de plăți. Nu trebuie să uităm că directiva serviciilor de plăți a fost menită Uh, foarte recent să stabilească un cadru juridic armonizat de care e nevoie pentru aplicarea SEPA. Nu există niciun fel de indicator care să implice o nevoie de rescriere a drepturilor cuprinzătoare ale consumatorului stabilite de către Directiva Serviciilor de Plăți. Să facem obligatorii trăsăturile care acum sunt opționale în schema SEPA, uh, s-ar putea să dăuneze nevoilor utilizatorilor de direct debit, pentru că ar deveni prea greoaie în utilizare. În consecință, piața va menține sau va da niște pași înapoi la instrumente mai eficiente. Echilibrul adecvat între eficiență și securitate trebuie să existe. În scritoarea comună a BCE și eh, Comisiei Europene, ambele instituții recunosc și citez securitatea de fapt și percepută s-ar putea să nu coincidă întotdeauna. Sfârșitul citatului. Pentru a spune clar, efortul de a face aceste verificări obligatorii se bazează pe scenariul de risc perceput, care nu este sprijinit de realitatea de piață. Regulamentul viitor nu ar trebui să facă obligatorii trăsături care acum sunt opționale în schemele de debit direct SEPA. Al doilea punct. EPC e foarte îngrijorat în ce privește aceste puteri executive extinse solicitate de Comisia Europeană ca în mod unilateral să modifice cerințele tehnice prevăzute în anexă la propunere prin acte delegate. Nu este garantat și nu este nici eficient ca regulile de afaceri și standardele tehnice să fie definească prin lege în mod permanent nu este bine ca Comisia să-și asume rolul de manager de schemă de facto și cel care să stabilească standarde pentru funcțiile de plată. În ce privește puterile executive preconizate pentru Comisia Europeană de a modifica cerințele tehnice prin acte delegate, propunerea nu reușește să îndeplinească criterii cheie aplicabile legislației Uniunii Europene. E vorba de criteriul proporționalității și subsidiarității. EPC invită legiuitorul să recunoască faptul că autoreglementarea băncilor în domeniul plăților în ultimii 30 de ani, în general, s-a dovedit mijlocul cel mai eficient pentru a crea și menține sisteme de plăți eh, eficace, cost-efective și rezistente la stres. În, după părerea IPC, articolul 5 și articolele de la 12 la 15 ar trebui să fie eliminate din propunerea Comisiei Europene. Dacă legiuitorul decide totuși să confere aceste puteri executive Comisiei Europene, atunci trebuie ca minim să asigure că orice amendament, orice modificare ale cerințelor tehnice se supun uh, unei recomandări a BCE în conformitate cu rolul și responsabilitățile din articolul 22 din carte. Anexa la propunerea pentru regulamentul SEPA include standarde tehnice și reguli de afaceri esențiale aplicabile pentru schemele de plăți. EPC salută intenția Parlamentului European și a președinției de a limita aceste anexe pentru a include numai standarde tehnice. Ultimul subiect, aceste taxe și speze bancare de interschimb. Aceste servicii de plată reprezintă o ofertă comercială. Nevoia de model de afaceri viabil trebuie să fie recunoscută. Articolul 6 din propunere precizează și citesc că nici o astfel de, nici o astfel de comision pentru debit direct sau altă remunerare convenită cu obiectiv similar sau efect similar nu se va aplica tranzacțiilor prin debit direct, încheia citatul. În lumina acestei uh, EPC de părere că articolul 6 încalcă principiul proporționalității și al încrederii legitime în politica urmărită în acest domeniu până în prezent. Principiul proporționalității prevăzut în articolul 5 din Tratatul Uniunii Europene prevede că conținutul și forma acțiunilor Uniunii nu vor depăși ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor tratatelor. Obiectivul regulamentului SEPA este de a realiza această migrare a sistemelor naționale la scheme paneuropene. Un articol care se amestecă în contabilitatea de cost a furnizorilor de servicii comerciale e departe de a fi strict necesar pentru atingerea obiectivului. EPC consideră și că articolul 6 se bazează pe o eroare de judecată în ceea ce privește așa zisa natură limitată a concurenței pentru aceste comisioane de interschimb multilaterale aplicate debitului direct. Comisia Europeană n-a reușit să ne explice cum interdicția completă a acestor comisioane trebuie să se aplice în mod egal comisioanelor multilaterale sau bilaterale pentru tranzacții naționale care sunt în afara sferei de aplicare a regulilor uh, și dreptului concurenței european. În plus, propunerea nu prevede motive pentru care <clears throat> aceste comisioane pentru tranzacții de returnare diferă fundamental de cele care sunt permise. Noi considerăm că nu e în interesul consumatorilor să se interzică un astfel de comision când e o tranzacție eșuată de 8,8 cenți euro. EPC va reexamina după perioada de migrație acest aspect. Consiliul de Plăți European recomandă ștergerea articolului 6 din proiect. În încheiere, domnilor și domnilor, aș vrea să subliniez faptul că totul e pregătit pentru a face SEPA să fie încununat de succes. Considerăm că acest obiectiv a trebuit să rămână în centrul atenției dezbaterii privind uh, viitorul regulament SEPA. Există un document disponibil pentru consumatori, SEPA pentru consumatori, pentru cei care sunt prezenți în sală la intrarea în sală și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Ah, mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Hintu. Merci beaucoup, madame la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc în numele Federației Europene a Băncilor pentru ceea ce ați făcut până acum. Să vă spun de ce este important acest spațiu unic de plăți se bază o construcție unică pentru construirea pieței unice, dorește de asemenea să aducă beneficii importante. Există studii care au fost deja realizate, care promit că se vor economisi peste 120 de miliarde de euro uh, sub formă de economii uh, de asemenea, vorbim aici despre o ambiție foarte importantă. A fost introdus euro în anul 2001-2002 și uh, SEPA este foarte importantă pentru aceste inițiative de pe piața unică, uh, la fel precum este și invoicing, uh, e-commerce, e-government, agenda digitală și Single Market Act. Așa cum a spus și uh, domnul Clancy, ideea este ca debitele directe transfrontaliere să fie facilitate, astfel încât consumatorii să aibă de câștigat. Foarte important este um, să se lucreze într-un singur format, pentru că în felul acesta totul devine mai rentabil, se economisesc bani și la nivelul întregii piețe europene uh, costurile scad. Se stimulează în același timp și tranzacțiile europene. Deci toată lumea are de câștigat, pentru că până la urmă de asta avem o valută unică. Ce trebuie să facem pentru a transforma acest regulament într-un succes? Aș vrea să subliniez cinci principii care stau la baza acesteia. Trebuie să încurajăm o armonizare maximă. Acest exercițiu presupune trecerea de la zona euro națională uh, și modelele naționale la niște modele paneuropene, astfel încât furnizorii de plăți directe să poate să beneficieze de toate aceste reguli. De asemenea, domeniul de aplicare trebuie să fie cât se poate de clar. Este vorba despre schemele de plăți uh, de retail, nimic mai mult și mai puțin. În al treilea rând, nu trebuie să existe costuri de tranziție care să fie nenecesare sau negarantate totul trebuie să fie um, integrat în structura și arhitectura IT, astfel încât clienții să se simtă confortabil. Nu trebuie să existe niciun fel de constrângere în ceea ce privește inovarea și competiția viitoare uh, și în ceea ce privește puterile delegate, trebuie să ne asigurăm că acestea rămân într-un cadru competitiv și sunt de acord cu uh, reprezentantul BCE și cu doamna Isaia uh, care spun că trebuie să aibă consultări uh, înainte. În al cincilea rând, uh, trebuie să aibă loc o perioadă de tranziție care să nu fie prea rapidă, pentru că toată lumea să aibă timp să se adapteze, dar nu poate să fie nici prea tergiversată, pentru că trebuie să ne asigurăm că vom culege cât mai devreme roadele acestei, acestui sistem. În al treilea rând, care sunt punctele din propunerea Comisiei și în ce mod ne-au ajutat deja cei de la Parlament să rezolvăm aceste puncte. Vorbim în primul rând despre rezultatele de armonizare maximă um, este, uh, vorbim aici despre o abordare indirectă a um, a cerințelor tehnice, este foarte important să definim foarte clar toți termenii, vorbim de scheme de plăți care trebuie să fie cât se poate declare și trebuie să funcționeze la nivel național la fel ca și transfrontalier. Vorbim despre termeni precum interoperabilitate și reachability și acești concepte cheie trebuie să fie definite și uh, trebuie să fie niște perioade de tranziție mai lungi pentru uh, schemele de niș, pentru produse de nișă și celelalte produse non-standard. Uh, important este să se introducă și acest standard ISO 2022. În acest context, uh, conformitatea cu uh, cadrul uh, de standardizare ISO trebuie să fie dată, pentru că altfel clienții nu vor putea să beneficieze de schimbul de furnizor de servicii de plăți. Important este să existe un singur standard în ceea ce privește accesul bancar. Textul uh, s-a îmbunătățit uh, deja cu aportul raportorului și sper să colaborăm și în continuare pe marginea acestor teme. În al doilea rând, am vorbit deja despre domeniul de aplicare. Aceste sisteme de plăți uh, cu sume mari fuseseră acoperite în mod accidental de către uh, regulament, însă acestea trebuie să fie excluse. În al treilea rând, costurile de tranziție. Doamna președinte, întrerupe vorbitoarea. Vă rog să vorbiți puțin mai rar pentru ca interpreții să vă poată urmări și traduce. În ceea ce privește costurile de tranziție, este foarte important ca clienții să nu fie forțați să implementeze ei înșiși toate standardele, cel puțin nu foarte rapid, și aș vrea să amintesc că Comisia a consultat a, organizat o consultare privind uh, implementarea acestor standarde ISO, dar nu a fost vorba niciodată de forțarea, de obligarea consumatorilor de a face ei înșiși ceva. De aceea ar trebui să ne asigurăm că furnizorii de servicii de plăți nu vor refuza um, clienții care vor uh, veni cu fișiere la standarde ISO și, sigur, trebuie să ajungem la niște compromisuri. În ceea ce privește cel de-al patrulea punct, inovarea pe viitor, cerințele tehnice din anexă ar trebui să fie scrise astfel încât să nu fie actualizate, updatate la fiecare 1-2 ani, pentru că toate aceste schimbări de natură tehnică sau generală au nevoie de timp și toată lumea trebuie să se adapteze la ele. Toată lumea trebuie să știe cum funcționează. Deci, acordând aceste puteri delegate comisiei um, și hotărându-ne să modificăm lucrurile în fiecare an, ar putea apărea confuzie. Sigur că este foarte bine că doamna raportor a venit cu niște propuneri care au îmbunătățit textul și ne bucurăm că s-a întâmplat astfel. Pentru că trebuie să discutăm despre astea, aceste modificări uh, viitoare, atât la Parlament cât și uh, cu, toți, uh, cu toate părțile interesate uh, de modelul SEPA. Trebuie să existe două date uh, finale pentru încheierea uh, propunerii, uh, încheierea acestui proces. Uh, aceasta este propunerea Comisiei. Um, de asemenea, se vorbește despre diverse uh, tipuri de conturi. Noi uh, sugerăm o singură dată finală pentru transferurile de credit, astfel încât toată lumea va avea suficient timp pentru a se adapta. În ceea ce privește uh, aceste comisioane interbancare multilaterale. Colegul meu a intrat în mai multe detalii și știu că și intervenția care urmează după mine va mai intra în detalii. Federația Băncilor Europene uh, este uh, de acord cu uh, pozițiile, poziția ECP-ului suntem de acord că aceste uh, că eliminarea acestor taxe ar reprezenta un element necompetitiv și nu corespunde directivei vizând uh, concurența loială s-au înregistrat progrese semnificative în modificarea, amendarea acestei, uh, acestui proiect de regulament care se ducă la o armonizare mai mare. Important este că armonizarea va duce la o concurență, la o competiție mai mare, însă nu trebuie să tergiversăm prea mult lucrurile pentru că altfel competiția între furnizori uh, și sisteme nu va fi obținută. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și aștept cu nerăbdare să colaborez în continuare cu Parlamentul. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la următoarea persoană, doamna Vighe, tot șapte minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să vorbesc destul de rar pentru a le ușura munca interpreților și voi uh, scurta puțin prezentarea pentru a vorbi doar șapte minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îi dați ocazia grupului Credit Agricol să se exprime pe marginea acestui proiect de regulament, care, dacă va fi adoptat așa cum este, va bulversa uh, foarte mult piața uh, serviciilor de plată. Înainte de a începe, câteva date despre Credit Agricol. Avem 54 de milioane de clienți în lume, din care peste jumătate în Europa. E un grup financiar solid cu o rețea de, cu un procent de fonduri proprii de 8,8%. De asemenea, suntem un grup cooperativ cu 6,1 milioane de clienți care sunt și acționari în același timp. Deci persoane care sunt foarte atente la guvernanța, la modelul economic pe care îl avem. În ceea ce privește piața de plăți, avem peste 7 miliarde de operațiuni anuale și reprezentăm aproape 20% din piața de plăți în Franța și aproape 5% la nivel european. Acum, în ceea ce privește proiectul de regulament despre care vorbim, Salutăm ca și ceilalți colegi această inițiativă, deoarece ea, ne va, ea va permite să-i convingă pe cei care încă mai ezită să ia măsurile necesare pentru a adopta viramentele și debitările SEPA, care, vă reamintesc, au fost puse la dispoziția clienților de peste 5.000 de bănci în Uniunea Europeană din ianuarie 2008 pentru viramente și din noiembrie 2010 pentru debitări. Aceste servicii create pentru bănci sunt niște servicii universale și interoperabile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când vreți să transferați fonduri către un beneficiar, al cărui număr de cont îl știți, nici măcar nu vă întrebați dacă banca dumneavoastră va putea să facă acest lucru. Așa cum spunea doamna Fili, fie că e vorba, e vorba aici de niște servicii de bază și niciunul din clienții noștri nu este îngrijorat atunci când uh, cere să se facă o astfel de plată. Și mari creditori, atunci când uh, vor să debiteze ceea ce li se datorează pe un cont bancar, ei nu își pun întrebări să vadă ce bancă are uh, contul clienților lor. Deci asta uh, înseamnă un serviciu universal și interoperabil și foarte important să ținem cont de asta pentru restul dezbaterilor. Și asta nu e posibil și probabil că voi spune un cuvânt care nu e pe placul ge concurență și asta nu e posibil decât pentru că băncile au ajuns la un acord să respecte aceleași reguli, să aibă aceleași servicii, să folosească aceleași standarde și pentru că au dezvoltat și niște sisteme de schimb și de executare care le permite să respecte instrucțiunile clienților și asta respectând securitatea pe care o cer autoritățile de rigoare. Deci un astfel de proiect de regulament e necesar pentru a armoniza cât mai mult sistemele de plăți uh, la nivel european. Ceea ce ne îngrijorează însă este această noțiune de interoperabilitate a sistemelor de plăți. Nu ar trebui ca pentru a încerca să asigurăm sau să facem tot posibilul pentru a crea niște sisteme paneuropene, să obligăm anumite bănci de pe anumite piețe să facă investiții care nu corespund nevoilor clienților lor. Și vă voi da exemplul debitărilor cu sumă fixă. Debitorul nu poate refuza sau contesta operațiunea respectivă. În Franța, creditorii, debitorii și Banca uh, Franței uh, privesc uh, această noțiune cu, ochi foarte, cu, cu un ochi foarte cu ochi circunspecți. Deoarece cred că aceste debitări non-refund nu respectă nici prevederile din directiva privind serviciile de plăți. Ce înseamnă asta? Toate băncile de debitori din Europa ar trebui să investească pentru a putea primi aceste operațiuni, aceea reachability de la articolul 5.1. Deci ar trebui să fie obligați să asigure acest serviciu chiar dacă clienții lor îl refuză. Și dacă din greșeală ar primi aceste operațiuni, ar fi obligate să le respingă în masă, ceea ce ar distruge în mod automat încrederea pe care clienții trebuie să o aibă într-un sistem de plăți bancare. Deci asta e prima problemă, cea de-a doua problemă. Această dispoziție privind modelul economic, interzicerea comisiilor interbancare la plăți, comisioanelor, mă scuzați, interbancare la plăți. Deci ne întrebăm de ce pe anumite piețe, cum ar fi cele citate aici, există comisioane interbancare, în schimb ce în alte piețe nu există. Deci cele șase țări în care există comisioane bancare reprezintă 70% din debitările folosite în Europa. Iar în celelalte țări unde nu există comisioane interbancare, de la punerea la dispoziția debitărilor directe SEPA, deci din noiembrie 2009, nu am constatat mișcări de migrare masivă, deci nici măcar pe acele piețe. Cred că e foarte important să ne dăm seama că sistemele de plăți se clădesc treptat de la an la an și e foarte delicat să modifici uh, în mod brutal modelul economic, deoarece asta poate provoca un dezechilibru pe piață. De aceea, cred că astăzi primele propuneri făcute de doamna raportor, de către doamna Esaia, sunt foarte încurajatoare. Noi suntem gata să continuăm dialogul cu dumneavoastră pentru a modifica textul pentru ca acesta să fie cât mai eficace pentru toată lumea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mm. mulțumesc. Extraordinar. 7 minute și 3 secunde. Intervenție fără microfon. Acum la întrebări am deja deci, domnul Aping, aveți cuvântul. Ferber. Apoi domnul Ferber. Thank you. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări în legătură cu aceste chestiuni și cred că după aceste intervenții câteva puncte au reieșit clar. Primul cu aceste multilateral interchange fees, uh, aceste comisioane de interschimb bancar. O astfel de interdicție ar fi excesivă, ar depăși ținta și n-ar respecta principiul proporționalității. Pentru că un transfer costă bani și e o întrebare adresată doamnei Fili. Nimic nu e gratis, nici măcar un prânz nu mai e gratis, nici pentru membrii Parlamentului European. Deci chestiunea interdicției acestor comisioane bancare ar putea să fie abordarea Dodd-Frank, cum s-a stabilit acum în SUA, e un act legislativ al fostului senator Chris Dodd și a unui membru al Camerei Reprezentanților, domnul Frank, și ar putea fi o sursă de inspirație. E pe baza costurilor reale și dacă sunt costuri mai mari, acestea trebuie demonstrate. Deci n-aș exclude cu totul aceste MIFS-uri, aceste comisioane de schimb bancar. Trebuie să țină cont de costuri. Apoi, datele limită. O întrebare pe domnul Asing. Cred că o dată, un termen limită e necesară pentru a ne face să avansăm. Piața știe la ce să se aștepte și ce să facă. O dată unică da mai multă certitudine, eficiență și o mai bună planificare, inclusiv facilitarea unei migrații unice de utilizare de la actualele structuri de numere de cont uh, naționale la IBAN, care în uh, țările de aici, uh, Belgia, Luxemburg și Olanda, suntem foarte familiarizați. Una dintre vorbitori a spus că ar crea probleme pentru alte țări și l-aș întreba pe domnul Harsting la care dată s-ar gândi, la ce termen limită, ce an vi se pare fezabil. Pentru doamna Vanscăfer, o întrebare legată de excepții. După cum știm cu toții, în Germania e procedura de debit electronic, electronisches Lassifierenfahren și acest fenomen, desigur, diferă de procedura prin sistemul IBAN și aș vrea să vă întreb cât de limitat vedeți uh, această prevedere cu un strict minim, să fie vreo excepție de la ILF pentru că Germania e în continuare o parte majoră a economiei europene. Și dacă sunt excepții mari sau majore, ar fi contrară ideii unei zone de plăți paneuropene. Cam acestea ar fi întrebările mele, doamnă președinte. Si, je passe la parole à Monsieur Ferber. Și acum cu domnul Ferber. Mulțumesc. Sunt cât, poate, cât de poate de surprins că colegul nostru se cunoaște atât de bine realitatea germană și aproape că mi-a anticipat toate întrebările. Bine, cine a fost în cabinetul domnului Bolgenstein cunoaște toate cele. Însă, lăsând gluma la o parte, exact acestea sunt uh, întrebările decisive. În primul rând, procedura uh, aceasta de debit direct electronică um, aceasta trebuie rezolvată și aș fi vrut să știu să aud de la unul dintre referenți, pentru că nu s-a spus nimic despre aceasta. Um, domnul Epping a menționat această procedură. Este un sistem de plată care uh, se va încheia cu procedura SEPA și practic totul se va reconfigura, iar anumite metode de plată vor fi preferate pe când alte metode de plată vor eșua. Eu înțeleg băncile pentru că ele doresc să aibă un singur model de plată și cât se poate de repede proceduri SEPA. Este oarecum de înțeles. Însă nu poate să fie această măsură cu care eh, măsurăm lucrurile. Și întrebarea este dacă SEPA nu uh, definește de fapt un nu ar trebui să definească de fapt doar un standard minim pentru Europa, iar structurile care există ar putea să existe și în continuare. Pentru că știu că vorbim acum continuare numai despre uh, dată limită, despre termen limită și nu mai uh, vorbim nimic despre rule book, acel, uh, acea carte privind regulile. Am discutat mult despre aceasta, însă eu sunt în continuare nemulțumit și îngrijorat în același timp. Mi-e teamă că cu un termen limită, uh, multe servicii bancare vor dispărea de pe piață pentru că nu mai sunt prevăzute de către SEPA. De aceea, o întrebare către reprezentantul consumatorilor uh, dar și către bănci, aș vrea să știu dacă nu pot exista paralel alte sisteme după uh, introducerea SEPA. Euh, Mulțumesc, nu mai există alte persoane scrise. Doamna raportor, da, sigur și dumneavoastră, dacă vreți. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să întreb pe doamna Fili, ca reprezentantă a ONG-urilor și a organizațiilor de consumatori, cum vedeți rolul Consiliului SEPA? Ați spus ceva cum ați dori să îmbunătățiți rolul acesta? Dacă afirmația dumneavoastră este că nu e satisfăcător așa cum e acum, atunci ce îmbunătățire ați dori să propuneți astfel încât uh, vocea consumatorilor să se facă auzită? Apoi, în ce privește protecția consumatorilor, există niște clauze referitoare la asta în acest proiect de regulament? Sunteți mulțumită de ele? Sau și acolo s-ar mai putea îmbunătăți ceva, mai ales în ce privește um, securitatea sau siguranța tranzacțiilor? Și, în fine, a treia întrebare. Ce fel de campanii de informare și ajutor din partea băncilor. Vă așteptați sau așteptați atunci când vom da aceste informații consumatorilor? Cum ar putea să fie de ajutor sectorul bancar pentru ca informațiile să ajungă la consumatori în legătură despre schimbările de care e nevoie în plățile SEPA? Și acum către domnul Hartzing, dacă vreți și dumneavoastră să răspundeți la ultima întrebare dacă sectorul bancar e gata să dea un anumit sprijin. După cum știm cu toții, chestiunea contului bancar e o chestiune foarte delicată pentru noi toți și dacă există schimbări la plăți, cum primim informație, cum facem ca informațiile să ajungă la consumatori. Și tot pentru domnul Hartzink, aș vrea să vă întreb am ascultat interpretarea în finlandeză și n-am fost sigur că am înțeles. A spus cumva că vreți să se abolească articolul 6 cu totul sau n-am înțeles bine? Ce vreți să faceți cu el? Cum să-l înnoiți sau să-l anulați, să-l aboliți? Cum ați crea un teren echitabil? pentru toate băncile din diversele țări și pentru comisioanele de tranzacții dintre bănci, dacă îl aboliți în întregime. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, spune președinta. Nu mai există alte solicitări de intervenție și o să dau atunci întâi cuvântul domnului Harțin ca să răspundă, fiindcă vi s-au pus niște întrebări foarte directe și apoi o să dau cuvântul celorlalți participanți. Semnalez că avem și reprezentanții comisiei. Vreau să le dau și lor posibilitatea să intervină dacă doresc, după sau chiar înainte, dacă doresc uh, acum. Mai întâi domnul Hartzing. Cred că era o întrebare și pentru doamna Anfili. Uh, Termenul limită poziția noastră a fost uh, perfect limpede de la început. Întotdeauna am, adus, am spus că da, trebuie să fie o, singură dată limită. Din acest motiv, salutăm uh, foarte mult inițiativa ECOFIN și a Parlamentului European care dă mandat și Comisiei Europene să facă propuneri pentru o dată limită. Întrebarea era, care e data ideală? BC a fost de părere că ar trebui să fie o dată limită care să fie finală pentru toată zona euro și să fim atenți pentru țările care nu sunt în zona euro, cum să trateze această dată, mai ales cele care în perspectivă ar putea să adere la zona euro. Deci facem o distinție în poziția noastră pentru țările din zona euro și pentru celelalte piețe din statele membre din Europa. Nu am adoptat o poziție cu privire la data finală, dar poate ar fi bine să reamintesc celor sunt mai la curent cu ce facem noi. Istoric am fost de poziție sau de părere că lucrăm pe baza unui model și să încercăm să fim pregătiți pentru el că până la urmă directiva serviciilor de plăți a întârziat 2 ani față de ce s-a așteptat. Deci, din aceste motive, la dialog cu Parlamentul s-a stabilit martie 2009-2010 și apoi ca termenul să fie 2012. Așa a spus Parlamentul însuși. Dar suntem deja în 2011 și încă nu avem o poziție finală care să fie termenul limită. Dar ce observăm în actuala propunere că sunt două date limită despre care se vorbește. Dar nouă nu ne plac două date finale, preferăm una singură. Deci, dacă Parlamentul face o propunere concretă, uh, ne vom întâlni în plenară și vom hotărâi să sprijinim această propunere. S-a pus o întrebare și din partea doamnei raportor cum să gestionăm schimbările. Și sugestia Consiliului SEPA. Cred că în discursul făcut în numele colegilor de la EPC am spus foarte clar că dacă se dă competența în mod unilateral Comisiei Europene, nu e modelul adecvat. Și am ascultat cu atenție ce a spus doamna Cucurel. Sunt așadar câteva opțiuni. Dacă e nevoie de schimbări care nu sunt deocamdată parte din linia directoare de implementare sau din regulile respective, regulile sunt aplicabile numai pentru gestionarii de sisteme, pentru participanții la sistem, și nu pentru beneficiarii care utilizează serviciile. Standardele tehnice sunt și ele aplicabile pentru beneficiari, pentru clienți, dar poate că e logic dacă în cele din urmă la forumul beneficiarilor, dacă nu putem cădea de acord, să cerem avizul băncii centrale și am menționat în discurs că articolul 22 din Carta BCE dă băncii centrale în zona euro opțiunea de a stabili standarde. Dar astea sunt numai pentru mediul de la bancă la bancă. O altă sugestie menționată aici, dar nu de către mine, fost ca eventual să cerem o recomandare Consiliului SEPA, care are președinții asociațiilor bancare, inclusiv BC, dar și organizații, IMM-uri, corporații și administrație publică, care dau niște recomandări eh, neoficiale care fac dacă acea parte a standardelor tehnice să fie sau nu aplicată. Ar trebui să se țină cont de faptul că standardul tehnic, dacă schimbați standardul tehnic, nu doar băncile se confruntă cu asta și toate firmele, toate administrațiile publice toți eh, cei care comercializează tehnologia și procesele și procedurile trebuie să schimbe. A existat uh, o întrebare despre trăsătura aceea opțională cu debitul direct de 8 săptămâni. La noi avem în eh, sisteme pentru debitul direct mai multe drepturi pentru consumatori decât există în prezent în directiva serviciilor de plăți avem uh, perioada de 8 săptămâni în care clienții, fără să pună întrebări, pot să-și primească banii înapoi. Și dacă cineva dintr-o companie sau administrație publică face abuz de mandat, inițiind un debit direct, și în esență contul de plăți al unui consumator, dacă nu este corect din punct de vedere juridic, consumatorul are cel puțin un an ca să-și primească banii înapoi. Deci chiar dacă nu se face în perioada de 8 săptămâni, dacă în același timp faceți obligatoriu prin lege ca pentru fiecare plată să se facă o verificare, atunci creați un sistem de plăți extrem de scump în Europa, de care nu avem nevoie, pentru că consumatorul are dreptul să-și primească banii înapoi. Euh, Mulțumesc foarte mult și acum o să invit să ia cuvântul doamna Fili dacă dorește să răspundă. Oui, c'est bon. <laughs> Merci, madame. Alors, en ce qui concerne... Mulțumesc. În ceea ce primește prima întrebare în legătură cu comisioanele interbancare și că totul are un preț, da, e clar, totul are un preț. Și cred că am menționat în prezentarea mea că nu ceream niște debitări gratuite. Am reamintit de asemenea că Sistemul de comisioane pe tranzacții nu există decât în șase țări, deci asta arată că există și alte modele posibile. Și să nu uităm că deja consumatorii plătesc pentru debitările respective. Eu plătesc niște bani ca să am un cont în bancă și în acea sumă anuală plătită sunt incluse și anumite cheltuieli. În Franța, de exemplu, comisionul interbancar e foarte ridicat și po- consumatorilor li se poate cere, de exemplu, să plătească o anumită sumă în funcție de creditor, un anumit comision. Eu cred că am fi putut analiza foarte îndeaproape situația comisioanelor interbancare, să vedem care sunt costurile, să nu avem niște comisioane prea ridicate, însă cu o condiție, și anume să se verifice chiar și de autoritățile publice să vadă care este nivelul acestor comisioane interbancare și de altfel să nu li se ceară consumatorilor nicio plată suplimentară, deoarece aceste comisioane interbancare pot coexista și cu alte taxe. Deci nu poți să le ceri oamenilor să plătească de două ori pentru același lucru. Să nu uităm, de asemenea, că nu consumatorii sunt principalii beneficiari de astfel de plăți, ci cei care creditează creditorii, beneficiarii. Deci, de asemenea, ar trebui să ne gândim la echilibrul între interesele celui care plătește și cel care primește banii respectiv. Și e clar că atunci când vorbim de debitări automatice, nu e normal ca uh, consumatorii să trebuiască să plătească atât de mult. Acum, în ceea ce privește rolul Consiliului SEPA. Ca organizație a consumatorilor, împreună cu alți uh, utilizatori, am cerut înființarea unui Consiliu SEPA pentru a avea o instanță neutră uh, în care să se reunească toate părțile implicate. Noi ne-am fi dorit ca acest Consiliu SEPA să joace un rol de arbitru, însă a refuzat să o facă. Pe lângă asta, după cum spuneam la început, Credem că e important să ne gândim la un alt organism. Deci nu putem avea doar Consiliul European de Plăți care să stabilească regulile tehnice, deoarece acest Consiliu nu reprezintă decât o parte a pieței. Și să nu uităm că interesele utilizatorilor sunt foarte importante. În ceea ce vrește acum clauza de protecție a consumatorilor, clauzele de protecție a consumatorilor din proiectul de regulament. Da, se pot face îmbunătățiri, însă ar vrea să spun că toate aceste reguli care sunt acum în text le-am discutat cu Consiliul European de Plăți, iar cererile noastre nu au fost ascultate atunci. Deci de aceea acum ne bucurăm totuși să vedem că în proiectul de regulament există elementele pe care noi le-am dorit deși dorim să îmbunătățim anumite lucruri, cum ar fi comisionul plătit de consumator dacă o plată este refuzată. Deci vrem să fim siguri că acesta nu va trebui să plătească ceva decât dacă nu are suficienți bani pe cont. Deci nu vedem ce alt fel de eroare ar trebui să fie suportată de consumator. Și în ceea ce privește acum debitările cu sumă fixă. Și aici credem că ar trebui îmbunătățite lucrurile. Deci nu cerem noi să există astfel de regulă, însă ne-am dorit ca și aici consumatorii să fie protejați, așa cum apare și în directiva privind uh, serviciile de plată. Deci eu cred că putem îmbunătăți textul aici. Acum, campaniile de informare. La un consiliu SEPA s-a discutat despre asta, iar noi, reprezentanții consumatorilor și reprezentanții altor utilizatori, deci noi întotdeauna suntem pentru organizarea de astfel de campanii de informare, așa cum s-a organizat și când uh, s-a introdus moneda euro, deoarece foarte mulți consumatori europeni n-au auzit niciodată vorbindu-se de SEPA. Deci de aceea credem că autoritățile publice pot juca un rol. E clar, pot să joace un rol și cei care oferă aceste servicii, deci să se facă o campanie de informare, dar și în ceea ce privește instrumentele. În ceea ce privește IBAN cel teribil, cum îi zic în Germania, de exemplu, și aici trebuie să existe o campanie de informare, să se explice cum se face conversia de la nume rele de cont naționale, la numerele de cont IBAN. Deci toate aceste lucruri nu fac decât să le ușureze viața consumatorilor. Și acum, în ceea ce privește perioadele de tranziție pentru anumite produse specifice, aș vrea să mă refer aici la un element foarte important pentru nemți, și anume plățile care pot fi făcute cu cărțile de debit. E un mijloc de plată foarte bun în Germania, foarte apreciat de consumator și nu ar trebui să dispară. Deci mă întreb dacă acest proiect de regulament SEPA nu reprezintă ocazia de a promova acest uh, model german de plăți cu cărți de debit și în alte părți. Vă mulțumesc. Acum, doamna Vidie. Cu permisiunea noastră, aș vrea să răspund la întrebarea privind comisioanele de schimb bancar, pentru că asociem întotdeauna aceste comisiuni interbancare la o taxă suportată direct de consumator, pentru că tot timpul se pleacă de la principiul că creditorul sau comerciantul uh, uh, facturează acesta consumatorului. Se spune de asemenea că acest sistem de comisiune este extrem de opac. Aș vrea să vă reamintesc că cuantumul acestor comisioane este cunoscut în mod public. În al doilea rând, cred că în costurile care intră în alcătuirea prețurilor a creditorilor și comercianților, costul tuturor mijloacelor de plată intră în calcul. Nu cunoaștem cât costă o încasare în numerar la comerciant și cum anume comerciantul respectiv își fabrică prețul de vânzare plecând de ansamblul costurilor de mijloace de plată pe care le vor utiliza clienții. Când mă duc și intru într-un butic, comersantul respectiv nu știe dacă voi plăti prin cec, numerar sau cu carte bancară sau cu un debit pe cartea de debit. Deci nu pot să spun că acest comision de schimb bancar e egal cu o taxă suplimentară directă asupra prețului pentru consumator. Nu face decât să intre într-o necunoscută, un X pe care comerciantul o utilizează pentru a defini prețurile pe care le va plăti consumatorul final. Dacă spunem că acest comision e prea scump, spunem dar cum facem să verificăm cât costă încasarea unui cec și mai, sau mai știu eu ce? Cred că ar însemna să asimilăm cam rapid concepte care nu sunt chiar identice și apoi când spunem de asemenea că de fapt dacă se mențin comisioanele de schimb, se creează o denaturare a concurenței. Eu aș spune că dacă suprimăm comisioanele bancare, se denaturează în mod enorm uh, în situația între câteva bănci de creditori și mii de bănci de debitori, pentru că în sistemele de plăți sunt băncile debitorilor pentru toate serviciile de plăți care sunt la mâna creditorilor care trebuie să facă investiții pentru a primi operațiunea și deci, dacă vreți, într-un sistem de debit direct, pentru a primi o operațiune de debit direct, trebuie să pun în aplicare sistemele care să permită prelucrarea informațiilor primite și asta privește mii de bănci în Europa. În timp ce creditorii, de fapt, nu sunt clienți decât ai câtorva mari grupuri bancare specializate în uh, clientela de mari corporații grupul de unde vine vecina mea, de exemplu Citigroup, e o mare bancă corporatistă. Pentru mine să se interzică acest comision interbancar, care e o metodă de a compensa aceste costuri suportate de băncile debitorilor, pentru a permite dezvoltarea sistemelor de plăți eficiente, înseamnă să se creeze o distorsiune a concurenței, pentru că dacă plecăm de la principiul că consumatorii nu vor să plătească mai mult și că, de fapt, băncile de debitor trebuie să investească mai mult și că li se suprimă acest sistem de compensare, atunci nu mai știu cum se va finanța sistemul global. Plecăm de la principiul că băncile de debitori trebuie să subvenționeze băncile creditorilor a, asta e întrebarea. Mulțumesc, spune președinte. Avem și un reprezentant de la DG Concurență care poate o să dea un răspuns, dar înainte o să o invit pe doamna Van Hofer să răspundă la întrebare sau întrebările puse. Mulțumesc. Um, I would like to just make two points. Aș dori să subliniez două aspecte. Primul are legătură cu o întrebare adresată de domnul Epping și o întrebare la care s-a referit și domnul Ferber. Uh, într-o oarecare măsură. Cred că SEPA este o inițiativă cu adevărat europeană care va spori competitivitatea pe piață. Ceea ce avem în prezent sunt niște uh, scheme naționale, sisteme și reguli naționale. În anumite state avem diferite scheme sau vorbi despre schema din uh, Germania, uh, Um, una similară cu uh, schema de debite directe din, uh, de la SEPA și avem și transferuri de credite, debite directe și așa mai departe. Deci multe scheme variate în Germania. Trebuie să înțelegem ce tip de scheme avem în fiecare stat membru, pentru că nu există o transparență totală. Însă știm că există scheme de amploare, cum sunt cele din Italia, care funcționează ușor diferit uh, referitor la experiența pe care au clienții cu plățile. Întrebarea este cum pot continua să funcționeze în continuare aceste scheme, chiar dacă trecem la un standard unic de procesare și uh, la nivelul serviciilor. Cred că important este să înțelegem că SEPA este un standard. Asta înseamnă că un client care. Uh, utilizează un product produs direct debit sau SEPA, va beneficia de același produs uh, de peste tot din Europa, însă produs cu diferite caracteristici, diferite niveluri de preț, în funcție de ceea ce, uh, de modul în care sunt oferite prin telefon mobil, prin mail, pe hârtie, pentru că Acestea sunt uh, tranzacțiile care sunt încheiate între bancă și client. Deci există mai multe feluri de servicii pentru clienți. Da, deci asta nu înseamnă că aceste tipuri de servicii vor fi eh, mutate de pe piață, eliminate cu totul, dar avem scheme mari, precum este IEVI, și uh, acestea trebuie să se schimbe într-o oarecare măsură. La aceste debite electronice există un debit între bănci și de asemenea sunt citite și datele clientului de pe card, se uh, arhivează numele, se stochează numele consumatorului, ceea ce nu este chiar în conformitate cu protecția datelor și astfel se realizează procedura. Lucrurile funcționează bine așa în Germania, pentru că în Germania clienții uh, vor să plătească pentru ceea ce cumpără, de aceea nu este nevoie de o tranzacție cu cardul garantată. Este o schemă eficientă pentru că nu se bazează pe o schemă de card, nu este vorba despre um, un sistem de carduri Visa sau Mastercard care o sprijină, străină, ci deci este inițiată uh, pe piața germană, iar uh, furnizorul își asumă riscul uh, dacă clientul plătește sau nu. Alte scheme din alte țări funcționează puțin altfel și cred că exercițiul care este realizat acum la Parlament și la Consiliu este de a identifica care dintre aceste scheme există, sunt mai de amploare și care permit o fază de tranziție mai mare. Parlamentul a um, sugerat data de 2015 pentru, acest, pentru schemele mai largi care coexistă în paralel cu SEPA. Consiliul dorește să uh, mai adauge chiar încă un an o perioadă de tranziție deci mare pentru a adapta schemele sau le încheia. Clienții însă nu trebuie să observe vreo deteriorare a serviciilor de care beneficiază în prezent. În al doilea rând, în ceea ce privește Consiliul SEPA, provocarea pentru industrie a fost că noi, uh, noi ni s-a solicitat să armonizăm, să creăm concurență între bănci, pentru că în prezent ne ascundem în spatele standardelor locale și ale schemelor. Am venit cu acest exercițiu de armonizare, dar acum avem nevoie de proprietate publică pentru a uh, putea continua. Este nevoie de o agendă publică cu Uniunea Europeană ca o autoritate uh, federală care să sprijine aceste eforturi de integrare, pentru că eforturile sunt făcute în numele concurenței și nu băncile doresc să reducă concurența și să facă bani uh, în detrimentul clienților. Se doresc dorește deschiderea pieței și se dorește la clienții să poată să beneficieze de, la, de acele servicii la bănci din toate țările europene. Important este ca concurența să fie sporită, această inițiativă să fie promovată în comun de către toate instituțiile și de toate părțile interesate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Da, s-a tot vorbit despre concurență aici. Avem și șansa de a avea aici printre noi pe doamna Rita Weisenbeck de la DG Concurență, deci îi vom da cuvântul. Dat fiindcă tot s-a vorbit de concurență. Dacă îmi permiteți, aș vrea să ridic o serie de chestiuni privind concurența. În primul rând, în ceea ce privește proporționalitatea acestui regulament. Comisia crede că nu se încalcă principiul proporționalității și dacă și e atât necesar cât, cât și proporțional să reglementăm comisioanele interbancare. Nici Comisia, nici Consiliul nu au găsit probleme în acest sens. De ce vrem să reglementăm comisioanele interbancare? Deoarece discuțiile și negocierile în acest domeniu ne-au arătat că obiecțiile unile ridicate la acestea din perspectiva concurențială reprezintă un mare obstacol pentru migrarea băncilor. Și trebuie făcute evaluări de la caz la caz. Băncile se plâng că de multe ori lipsește transparența, că nu există condiții de participare egale și că băncilor le este foarte greu să facă migrarea. Noi de la DG Concurență credem că trebuie să facem față cazurilor individual și să facem evaluări de la caz la caz, după cum spuneam. Însă acest sector e un sector în rețea și pentru a face ceva e nevoie de un număr suficient de bănci care să facă migrația. Și pentru asta credem că în această situație excepțională e mai bine să reglementăm ceea ce am vrea noi să fie, să intre sub incidența regulilor de concurență. Deci noi prescriem aici ceea ce decurge de pe urma analizei făcute din perspectiva concurenței. Așa cum spunea și Consiliul European de Plăți, deci de ce să se extindă asta doar la acordurile bilaterale și unilaterale. Răspunsul este că articolul 6 există cu scop legislativ, în ideea de a crea un teren echitativ pentru toată lumea. Și atunci are sens să abordăm și problema altor comisioane interbancare. În ceea ce privește diferențele între, tranzacții, între taxele ad tranzacție și ped per tranzacție. S-a mai explicat uh, asta și nu vreau să vă plictisesc. Deci de ce facem diferența între taxe care sunt ascuse și care sunt menite să financeze un întreg sistem și sunt uh, impuse um, într-o bază pe tranzacție? Deci noi credem că pentru taxele ascunse, impuse pe tranzacții, deci nu vedem de ce ar trebui să fie impuse astea. Justificarea acestor taxe este că companiile de utilități vor ca uh, clienții lor să plătească prin această cale atât de eficientă. Companiile de utilități pot să facă asta, pot să ofere reduceri, să facă tot ce vor pentru ca uh, clienților să folosească aceste mijloace de plată, însă băncile nu au nevoie de mecanisme de subvenționare. În ceea ce privește restul tranzacțiilor, credem că toate părțile din sistemul de plăți ar trebui să aibă un aranjament comun pentru a împărți povara cauzată de erori. Și e clar că aici trebuie să se facă compensații. Deci nu poți cere să ți se plătească. Ideea e că unor nu poți să ceri banii înapoi pentru că altcineva a făcut o greșeală. Deci de aceea e nevoie de aranjamente colective. Alte trei lucruri ridicate de băncile franceze. Aceste comisioane interbancare au spus ei că sunt publice. Ei, din experiența lor, nu sunt publice. Nu le găsim pe site-urile internet ale băncilor. Poate că l-am căutat noi peste tot, însă, în general, aceste comisioane nu sunt făcute publice. Iar eu, în calitate de consumator, dacă am un aranjament de debit direct, deci dacă sunt uh, avertizat înainte, nu știu dacă de fiecare dată compania de telecomunicații sau de electricitate, deci se cer să facă o plată. Deci nu, aceste comisioane nu sunt cunoscute. Ceea ce urește acum modelul de afaceri al băncilor. Știm că unele au un model care depinde foarte mult de aceste comisioane interbancare și asta pentru că sunt bănci pentru consumatori. Însă aceasta este o situație excepțională. E vorba de bănci care ajută doar consumatorii. De obicei, în Europa avem bănci pentru consumatori și bănci care au ah, ca clienți atât consumatori cât și întreprinderi. Și există și o mică minoritate care și-a aliniat modelul de afaceri la veniturile pe care le primesc datorită uh, taxelor ascunse pe care le impun de fiecare dată când un consumator face o plată. Și e clar, băncile doresc să mențină acest sistem, însă o mică minoritate de țări și de bănci recurg la acest sistem. Și eu nu cred că viitorul Uniunii Europene ceea ce privește plățile de debit direct ar, va trebui să fie hotărât de această minoritate atât de redusă. Vă mulțumesc! văd că doamna Vighe nu pare să fie deloc de acord cu ce a spus dumneavoastră. Intervenții fără microfon. Da. Ați fost criticat, aveți și dreptul să vă apărați dacă doriți. Permite să dau mai pe scurt uh, cuvântul doamnei Vighe și domnului Harting să se apere. Nu încerc neapărat să mă apăr, dar să prezint realitatea în sensul în care dacă considerăm piața franceză, pe care o cunosc mai bine decât pe celelalte piețe din Europa, cei 20 cei mai mari creditori reprezintă 80% din debitele directe pe conturile consumatorilor. Deci e clar că în ce privește echilibrul, atunci când vă uitați la mari grupuri bancare, pot să existe situații aproape echilibrate, dar când ne uităm în amănunt, dacă mă gândesc, la Credit Agricol avem 39 de case regionale care sunt bănci autonome și situația acestor bănci diferă foarte mult de la una la alta. Deci trebuie să vedem că toate aceste bănci au același nivel de investiții de realizat și că nu au uh, norocul să aibă clienți uh, creditori, suficienți clienți creditori care să vină să echilibreze poziția acestei celebre situații cu comisiunile de schimb bancar ar fi într-o situație extrem de nefavorabilă în caz de suprimare a acestor comisiune, pentru că au trebuit să investească aceeași sumă ca și celelalte. Aș spune că acesta e un prim aspect și dacă, după cum recomandă Comisia Europeană, este suficient ca creditorii să le propună clienților niște rabaturi pentru a utiliza un debit direct, dacă e mijlocul de debit direct pe care îl preferă, eu constat astăzi în Franța că unii dintre ei, în loc să propună de fapt avantaje, vă taxează când decideți să folosiți un alt mijloc de plată, în timp ce o suprataxă ar fi interzis în Franța de când s-a transpus directiva privind serviciile de plăți. Aș spune că e foarte dificil să se controleze că un creditor va, îi va propune clientului niște avantaje sau din potrivă îl va taxa pe operațiune în măsura în care uneori, în calitate de consumator, nu puteți alege mijlocul de plată. Deci, pentru a avea eficacitate, sunt uh, întru totul de acord să lucrăm la noi modele și așa mai departe, dar ar trebui ca și creditorii să se angajeze, unu, să propună diverse mijloace de plată tuturor clienților și ca prețurile legate de utilizarea fiecărui mijloc de plată să fie cunoscute în prealabil de toți consumatorii ca să poată să opteze pentru mijlocul de plată pe care îl preferă. Trăiască transparența, spune doamna președinte. Domnul I În reacție la ceea ce a spus reprezentantul DG Competition, aș dori să adaug două puncte. Comisionul bazat pe tranzacții ar trebui să vină în întâmpinarea doleanțelor consumatorilor. Anul trecut, acesta a fost apărat de către Digi Competition și de către autoritățile în domeniul concurenței. S-a spus că este mai bine pentru consumatori să nu existe aceste taxe, ci să existe debite directe. S-a um, menționat clar de către uh, reprezentanții corporatiști că nu trebuie să ne angajăm să oferim uh, subvenții. Și aceasta este intenția autorităților pentru concurență. În al doilea rând, nu am auzit niciun fel de administrație publică să folosească instrumentele pe care s-au angajat să le uh, ofere consumatorilor. În al doilea rând, sunt oarecum surprins să aud că debitele directe sau modelul bazat pe aceste comisiuni interbancare multilaterale nu este transparent. Pentru că pentru noi a fost cât se poate de clar că ar trebui să fie 0,08 uh, cenți pe tranzacție acest comision după ce se va fi încheiat migrația. Deci aceasta să fie suma fixă pentru uh, aceste debite directe și cred că nimic nu poate fi mai transparent decât atât. Iar ultima remarcă, Parlamentul ar trebui să ia în considerare dacă este în interesul consumatorilor acest lucru. Pentru că nu este o discuție a băncilor uh, vis-a-vis -vis de credite, ci ne întrebăm dacă este în interesul consumatorilor, dacă le este mai bine consumatorilor dacă o parte din costuri sunt acoperite de către comisioanele băncilor de creditare care deservesc administrația publică sau uh, corporațiile. Cam aceasta este întrebarea politică la care va trebui să găsiți un răspuns. Eh, merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. Puteți să aveți încredere în noi, domnule Hartzink. Da, noi vom acționa în interesul consumatorilor, deoarece suntem cu toții consumatori. Deci, vă liniștesc în această privință. Îi dau cuvântul acum domnului Neville, reprezentantul comisiei. Se pare că Consiliul e mai puternic decât dumneavoastră sau asta s-a spus? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că dezbaterea de astăzi ne arată cât de complex este acest dosar. Am ascultat astăzi reprezentanții utilizatorilor, a industriei, um, pe reprezentanța industriei vorbind în numele utilizatorilor, ceea ce e oarecum paradoxal uneori. Um, ei dau o imagine a poziției utilizatorilor care nu corespunde cu ceea ce am auzit cu 10 minute mai devreme. Eu cred că poate nu a fost ușor și clar să tragi concluzii privind pozițiile diferitelor părți. În orice caz, încurajant să vedem că există un consens în legătură cu nevoia de reglementa o dată limită pentru migrat. Rău, mă scuzați, către SEPA. Deci nimeni aici nu a contestat necesitatea de a face această migrare. Modalitățile, căile pot fi discutate, însă e clar că e nevoie de reglementare și trebuie stabilită de asemenea o dată limită care să fie ambițioasă. Deci există un consens în acest sens. Acum, să avem o dată limită sau două date limite. Despre asta vorbim. Obiectivul principal al, acestui propune, al acestei propuneri de regulament este să stabilim o dată. Noi la comisie am considerat că dat fiind că ceea ce privește viramentele, lucrurile sunt într-un stadiu mai avansat, că migrarea se face mai rapidă și că trebuie menținut acest impuls, deci am hotărât să fixăm o dată ambițioasă pentru ca toți utilizatorii, mai ales administrațiile naționale, să facă un efort pentru a migra rapid. Și asta ar putea crea un um, efect uh, de antrenare, să zicem așa, și pentru celălalt produs, pentru debitări. Deci noi vrem să fim ambițioși, de exemplu, la un an după adoptarea regulamentului și credem că astfel am creat o dinamică suplimentară în ceea ce privește proiectul SEPA și am, utiliza, am încurajat toți utilizatorii și toți furnizorii să accelereze uh, migrarea către uh, debitul, către debitări. Doamna Esaia vorbea despre informare. Da, e clar, dacă vrem ca această migrare, fie că ea voluntară sau uh, obligatorie, în statele membre trebuie făcute mari eforturi de informare a populației. Și analiza noastră în ceea ce privește migrarea ne-a arătat că migrarea s-a făcut mai rapid unde au existat eforturi de informare mai mari, atât din partea băncilor cât și a întreprinderilor. Statele membre unde toți utilizatorii au fost implicați în uh, punerea în practică a proiectului SEPA la nivel național, iar țările care au întârziere sunt țările unde informarea nu s-a făcut și unde utilizatorii nu sunt incluși uh, în comitetele de discuții pe marginea acestei migrări. S-au mai făcut și alte comentarii, însă nu voi vorbi despre toate. Voi vorbi totuși despre Consiliul SEPA, care a fost înființat de Comisie împreună cu BCE-ul, Banca Centrală Europeană, acest Consiliu SEPA e un consiliu strategic de orientare, alcătuit din reprezentanți a industriei și a utilizatorii, comercianților, administrațiilor publice, întreprinderilor la un nivel uh, foarte înalt. Și credem că acest consiliu nu ar trebui acum să aibă competențe de a stabili norme tehnice foarte aprofundate. Consultările trebuie să rămână deschise, însă nu dorim acum să-i dăm uh, Consiliului SEPA un rol de normalizare tehnică. Nu credem că experții care pot face astfel de normalizare sunt uh, cei care fac parte din acest Consiliu pentru a elabora și pentru a aduce la zi anumite standarde tehnice. Ceea ce privește acum competențele delegate comisiei. Comisia a făcut mai multe dispoziții privind uh, actele delegate pentru aducerea la zi a normelor tehnice de la anexe. Noi am analizat ceea ce era esențial și nu era esențial în anexe, însă credem că pentru o serie de standarde tehnice pot fi conferite competențe delegate comisiei, bineînțeles, într-un cadru clar, cu dreptul de revocare din partea Consiliului și a Parlamentului în ceea ce privește exercitarea acestor puteri delegate. Credem că e important să menținem o anumită flexibilitate pentru a-i permite industriei să-și modernizeze regulile, ceea ce ar putea um, implica și o modificare a anexei la regulament. E clar că um, propunerea de regulament s-a inspirat în mare măsură din regulile elaborate de industrie în cadrul Consiliului European de Plăți. Asta în ceea ce privește viramentul și debitările. Noi am adăugat un număr limitat de dispoziții menite să sporească încrederea consumatorilor în uh, produsele noi, dat fiind că acum uh, debitările nu sunt posibile la nivel transfrontalier. Și pentru un anumit număr limitat de dispoziții, a trebuit să prevedem măsuri de protecție, de salvgardare pentru a um, crește încrederea consumatorilor în aceste produse. Nu voi reveni acum la comisiile interbancare, s-a spus de asta, însă vreau totuși să corectez un lucru. S-a spus că în 70% din tranzacțiile de pe teritoriul UE există comisiuni interbancare. Ei bine, nu, e vorba de 30% și nu de 70% dintre tranzacții. Diferența de 40% e reprezentată de volumul de debitări din Germania. Iar în Germania nu există un sistem de comisioane interbancare pentru tranzacții, ci doar în cazul refuzului de plată. Vă mulțumesc, deci ne vom întâlni din nou săptămâna viitoare pentru un prim schimb de opinii pe marginea raportului ESAIA. Însă, mă bucur să văd că există un consens foarte larg legătură cu faptul că trebuie să reglementăm și, dacă e posibil, să fixăm niște date ambițioase pentru migrare. Mulțumesc foarte mult. Având în vedere complexitatea dosarului, cred că această audiere a fost cu siguranță extrem de utilă, extrem de interesantă și ne-a îmbogățit cunoștințele. Va permite, doamne raportor, să-și pregătească, după cum se cuvine, dosarele pentru discuțiile de aici. Mulțumesc tuturor participanților, tuturor experților care au venit și Mulțumesc, o seară plăcută și trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi. Domnul Antolin Sanchez Peso, în ce privește contractele de credit pentru locuințe. Aveți cuvântul. Si vous pouvez sortir en, sortir en... Cine iese din sală e rugat să iasă în liniște. Vă mulțumim anticipat. Voilà, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est possible de sortir sans parler. Să știți că puteți ieși din sală și fără să vorbiți în timp ce ieșiți, ca noi să ne putem continua activitatea. Il n'y a, y a pas de... monsieur... Alors, per le Vallone. a M. Ah, qui est, là. Guy Gold, Gold qui est là. Oui, oui. Bon, euh, chers collègues, donc je passe la... Bun, dragi colegi, așadar, îi dau cuvântul uh, domnului raportor. Există și patru raportori din umbră prezenți. Vom putea auzi, avea niște discuții foarte utile. La Mulțumesc, domnule președinte. Voi, a... Uh, voi uh, face această primă intervenție pentru un prim schimb de vederi pe marginea acestei uh, inițiative legislative. Mă voi referi în primul rând la trei lucruri. În primul rând lucrările pregătitoare care s-au făcut uh, din momentul în care a fost desemnat raportorul la acest dosar privind împrumuturile și a, de inițiativa, că sunt creditele. Mă voi referi acum la sfera de aplicare a acestei inițiative și, în al treilea rând, voi preciza care sunt, după părerea mea, orientările pe care ar trebui să le dăm uh, reglementării uh, propuse de comisie. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră, secretariatului, colaboratorilor noștri pentru modul excelent în care am colaborat în această perioadă de pregătire. Am avut uh, anumite reuniuni cu raportorii din umbră pentru a ne organiza munca am organizat de asemenea și un seminar privind creditul responsabil pe 26 ianuarie. Au avut loc trei reuniuni de lucru cu comisia în luna decembrie, la începutul lunii ianuarie. Ultima pe 19 ianuarie cu comisarul Barnier, când am discutat în profunzime despre subiectele pe care le vom aborda și astăzi aici. Practic am avut uh, vreo 20 de reuniuni în total cu diferitele părți interesate de acest dosar și am datele tuturor celor care au luat legătura cu mine, cu care am avut uh, reuniuni, deci vi le pot da și dumneavoastră, dragi colegi. Acum pregătim uh, calendarul pentru discuții, e o temă destul de complexă și trebuie să vă spun că pregătirea proiectului de raport e destul de avansată, într-un stadiu avansat. Secretariatului s-a cerut să întocmească un studiu de competențe pe care sper să primească și deputații pentru a putea înainta amendamente. Și eu îmi propun să ajungem la un angajament foarte ambițios din partea Parlamentului. Eu am fost numit raportor la un dosar care se numea Măsuri pentru a acorda și primi împrumuturi în mod responsabil, pentru credite și împrumuturi responsabile. Acum, inițiativa legislativă despre care vorbim se referă la creditele pentru locuințe, pentru bunuri uh, imobile. Deci se pare că nu coincid în mod absolut ambele aspecte. E clar că trebuie să avem problema creditelor și împrumuturilor responsabile. Acum când știm că avem o criză financiară care a fost cauzată în mare parte de sectorul imobiliar și de ipotecile um, subprime. Însă această criză nu a fost doar o criză ipotecară. Și asta se arată în mai multele studii făcute. Raportul Taran, prezentat în martie 2009 în Marea Britanie, uh, identifica printre trăsăturile modelului care au dus la criză două trăsături care au de-a face cu acest dosar. Pe de o parte, creșterea sectorului financiar, mai ales în ceea ce privește serviciile financiare angro și serviciile și o creștere a îndatorării sistemului în general. Azi dimineața la comisia de criză, președintele comisiei care a făcut un astfel de studiu în SUA a prezentat concluziile acestui studiu. Excesiv endeudamiento este în la raíz de la... Și a spus și el că îndatorarea excesivă este o cauză a crizei. Și îndatorarea excesivă nu se limitează doar la împrumuturile ipotecare. După cum știți, acum elaborăm un pachet legislativ privind guvernarea economică, unde înlocuim datoriile private în două aspecte. Una pentru a evalua evoluția datoriei în ceea ce privește pactul de creștere, de să știm care este nivelul de datorie privată și de asemenea când evaluăm dezechilibrele macroeconomice și aici îndatorarea sectorului privat este luată în calcul ca fiind un factor uh, demn de luat în calcul. Deci trebuie să analizăm datoria privată și spre deosebire de datoria publică nu avem un sistem de indicatori care să ne indice limitele sau uh, modelul cel mai adecvat pentru a asigura funcționarea unei economii viabile, așa cum ne dorim. În octombrie anul trecut, am adoptat primul raport al Comisiei uh, Criză, un raport la jumătatea mandatului, unde se vorbește despre faptul că un impact fundamental al crizei a fost și asupra uh, îndatorării excesive. Deci această îndatorare excesivă nu se referă doar la creditele pentru locuințe, ține de asemenea și de consumatori, de sectorul uh, cu amănuntul. Și să vă dau un exemplu, o țară pe care o cunosc eu. Incapacitatea de plată la ipotecile cu amănuntul e de 2%. Pe tot creditul, media e de 5%. Deci de două ori mai mult. Și incapacitatea de plată pentru creditele ipotecare pentru dezvoltatori e de ce înseamnă asta? Principalele probleme nu sunt în uh, sectorul uh, ipotecar sau uh, cu amănuntul, ci în alte părți. Deci nu e vorba de domeniile acoperite de această inițiativă legislativă. Și asta nu e o noutate. Comitetul de la bază în 2001 deja a întocmit un raport comun privind situațiile de uh, îndatorare ridicată. Și la ONU din 2009 există proiecte privind uh, datoria suverană și răspundere în acest domeniu. Deci, dar nu asta e uh, obiectivul nostru. Datoria suverană ține de guvernanță, însă în ceea ce privește datoria privată, trebuie să arătăm clar că o inițiativă care nu dorește decât să reglementeze ipotecile cu amănuntul e incompletă. Deci o astfel de abordare e incompletă. De aceea, în noiembrie 2010, raportorii din umbră au fost informați de scrisoarea pe care am trimis-o comisarului Barnier, spunându-i că sfera de aplicare a propunerii ar trebui să uh, depășească doar aspectele cu amănuntul uh, din uh, creditele ipotecare. Și după răspunsul domnului Barnier, la ședințele pe care le-am avut, s-a prezentat inițiativa. Și noi întotdeauna i-am spus domnului Barnier că o inițiativă în domeniul uh, imobiliar are o mare importanță în ceea ce privește serviciile financiare, însă că trebuie să fie un prim pas pentru a aborda astfel de probleme. Și de aceea, împreună cu doamna Bowles, i-am trimis o nouă scrisoare despre care știți și dumneavoastră, a fost trimisă și raportorilor din umbră. În această scrisoare spunem că acesta ar trebui să fie un prim pas dintr-o strategie europeană coerentă pentru a face față problemelor legate de proastele practici de uh, acordarea împrumuturilor și pentru a ne asigura că astfel de practici nu sunt în detrimentul nici celor care fac economie, nici a contribuienților, uh, și că nu neapărat acestea sunt la originea crizei. De asemenea, vorbim că ar trebui să facem față provocărilor de supra îndatorare. Să ne gândim de asemenea și la instituțiile foarte îndatorate. Deci această inițiativă nu acoperă responsabilitățile pe care ar trebui să le discutăm aici din perspectiva creditelor și împrumuturilor responsabile. Anteriormente. Un regulament în domeniul ipotecilor e important. În Europa 68% din cetățeni au o proprietate, dețin o proprietate cumpărată printr-o ipotecă. Acestea reprezintă practic 50% din PIB-ul european și înseamnă cam 12.000 de euro de datorie pe cap de locuitor, deci dimensiunea este foarte mare. Și pentru a avea o abordare de reglementare a ei și pentru a vedea cum trebuie abordat acest regulament, eu aș vrea să mă refer la trei principii și să dau cinci orientări uh, majore. Eh, que serían los siguientes. El primero. Principiile sunt următoarele. În primul rând, noi credem că nu ar trebui să reglementăm produsele în mod uniform. Un element puternic al sistemului financiar european e diversitatea și inovarea și aceasta trebuie respectate. Deci nu credem că există un model unic pentru a soluționa toate problemele. Deci orientarea noastră nu e să uniformizăm produsele. În al doilea rând, nu vrem ca reglementarea să altereze regimurile juridice existente în statele membre. Aceste principii și regimuri juridice reprezintă o reacție la piețe și la problemele concrete. Și de aceea nu trebuie să le modificăm pentru a găsi o soluție la îngrijorările pe care le avem la nivel european. Trebuie să rezolvăm problemele pe care le vom identifica și nu să creăm probleme sau uh, efecte uh, de nedorit în sistemele naționale. Deci trebuie să respectăm tradițiile, principiile juridice din țările membre. Deci, un al doilea principiu. Acum, cel de-al treilea. Pentru a vedea exact ce vrem să facem. Noi nu vrem ca acest regulament să um, aibă un caracter de menținere a status quo-ului. Dar nu vrem nici să renunțăm la achiul comunitar în ceea ce privește creditul. Toate inițiativele adoptate în domeniul creditului, deci cred că acestea ar trebui să uh, ne ofere o soluție coerentă și progresivă și nu ar trebui să punem la îndeală ce s-a făcut până acum. Deci, iată principiile. Acum, orientările în domeniul ipotecar. Cinci orientări, după părerea mea. Și le voi spune foarte clar. Și după intervenție vă voi explica care sunt principalele domenii, principalele teme care ar trebui să ne călăuzească. Eu cred că ceea ce se spunea în Cartea Albă din 2007 era corect. Se spunea că avem nevoie de niște piețe eficiente și competitive. Însă piața internă în anii 70 uh, urmărea un alt obiectiv, să avem o liberă prestare a serviciilor. În anii 80 aveam deja piața internă și s-a încercat ca aceasta să funcționeze cu o armonizare minimă. S-a încercat deci să se evite o funcționare conflictuală a pieței unice, deci să avem o funcționare rezonabilă. Și odată cu moneda unică se încearcă să se inaugureze o nouă etapă când capitalurile funcționează eficient, contribuie la creștere și așa putem avansa pe calea integrării pieței interne. Asta e o, o strategie care ține de logica economică, deci prin eficiență trebuie creată valoare în economia europeană. Prin urmare, această carte albă care vorbește despre mai multă uh, competitivitate uh, e binevenită. De asemenea, eu am citit cu mare atenție raportul Turner din uh, Marea Britanie. Acolo se vorbea despre cum ar trebui reglementat domeniul ipotecar și în acest raport se făceau trei propuneri pe care cred că le putem apăra și noi și ne putem asuma. În primul rând, trebuie apărate economiile consumatorilor de pe urma consecințelor unei îndatorări imprudente. În al doilea rând, să apărăm solvabilitatea entităților financiare, a băncilor, împotriva consecințelor care vin de pe urma acordării imprudente de împrumuturi. În al treilea rând, să reducem aceste uh, oscilații extreme între momentele de înflorire economică și cele de recesiune. Deci să avem un sistem economic mai puțin oscilant, care să funcționeze într-un mod mai stabil. Acestea sunt niște aspecte care merită atenția noastră. Ceea ce privește economii, uh, economia consumatorilor. Da, asta trebuie să avem niște venituri bune, să consolidăm economia, să avem instituții financiare solvabile. E clar unul din obiectivele fundamentale pe care trebuie să le abordăm și în același timp trebuie să evităm ca bulele financiare să fie atât de virulente, cu un impact atât de devastator ca cel de până acum. Deci trebuie trase niște semnale de alarmă și acestea trebuie să ne ajute să evităm ca crizele să se uh, repete cu frecvența pe care o cunoaștem. Și ceea ce facem în uh, privința datoriei publice trebuie să facem și în privința datoriei private. Și acum niște aspecte importante din Cartea Albă, din raportul Turner și, în al treilea rând, concluziile de la G20. În ceea ce privește aceste concluzii, două, să vorbesc despre erorile de reglementare și supraveghere, însă mai sunt două elemente acolo specifice care ne pot călăuzi. Se vorbește acolo de mai multă transparență în sistem și de mai multă flexibilitate. Și ce înseamnă flexibilitatea, după părerea mea? Să facem tot posibilul ca sistemul financiar să ne permită să facem față nevoilor pe care le au familiile, cetățenii și întreprinderile. Deci să avem un inventar de teme pe care să le introducem aici dacă vrem într-adevăr să respectăm angajamentele făcute la G20. Și mai există și un al patrulea set de teme pe care ar trebui să le introducem și care nu sunt suficient de recunoscute, după părerea mea, uneori nu există propuneri în acest sens. E vorba de a asigura o coerență între reformă și noul sistem de supraveghere european. Deci trebuie să acordăm o continuitate lucrurilor făcute până acum în ceea ce privește reformele și dacă am înființat un nou sistem de supraveghere european, trebuie de asemenea să vedem cum va funcționa acest sistem pentru a face față problemelor existente în ceea ce privește împrumuturile imprudente sau în ceea ce privește modul în care noile autorități care intră în sistem vor putea consolida sistemul ipotecar european. Deci trebuie să asigurăm această coerență cu reforma pe care o facem. Și acest proces trebuie să fie progresiv. Nu putem da un pas înainte și să uităm ce am făcut uh, înainte. Să facem și noi ca Penelopa care ce țesea ziua, noaptea se destrăma. Deci trebuie să facem pași constanți. Să nu uităm de asemenea că prin acțiunile noastre trebuie să dăm încredere piețelor europene ipotecare. Acestea trebuie să fie solide, să dea dovadă de consecvență Cetățenii trebuie să aibă încredere în aceste piețe, dar și investitorii care să creadă că Europa este un loc unde merită să investești. Deci de aceea trebuie să consolidăm locul Europei în ceea ce privește investițiile internaționale. Deci acestea sunt uh, sugestiile. Voi intra în detaliu în ceea ce privește anumite chestiuni pe care le vom aborda pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mulțumesc, domnule raportor. Ați fost extrem de explicit, dar avem și patru raportori din umbră prezenți și la 17.30 trebuie să votăm și trebuie să le pot da cuvântul tuturor. O să încep cu domnul Alfredo Palone și vă ofer fiecăruia câte cel mult 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentarea colegului nostru, domnul Sanchez. Ne-am întâlnit, am făcut un schimb de opinii deja. Am lucrat împreună cu mare succes și cred că putem continua pe această linie pentru a ajunge la o rezoluție comună și vreau să spun imediat că împărtășesc multe din afirmațiile din scrisoarea trimisă deci am și colegul nostru Preseda, uh, comisarului Barnier. Motivul pentru care am fost de acord cu ce cuprindea acea scrisoare, pentru că se spunea că majoritatea cazurilor de insolvabilitate erau din cauza unor ipoteci oferite unor uh, clienți care au cerut fonduri pentru clădiri de locuință, pentru a rezolva astfel de probleme de bule de baloane imobiliare, e nevoie de o atitudine mai fermă. Soluția pentru anumite propuneri comune criza încă nu s-a încheiat și una dintre cauze este legată de domeniul imobiliar. După cum afirma și scrisoarea respectivă, faptul că n-a fost provocat de insolvabilități ale consumatorilor, din potrivă. Deci nu ar trebui să uităm că e vorba de ceva care s-a prăbușit în SUA, această piață imobiliară. Noi în Europa încercăm să spunem că consumatorii ar trebui să fie protejați și ar trebui să existe transparență în ce privește procedurile. Sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să ne ocupăm de ce își doresc cetățenii, dar e și un element care mă nedumerește legiferarea e un lucru bun, dar totuși trăim într-o lume cu piață liberă și s-ar putea să avem, uh, până la urmă, contrarul efectului scontat, pentru că nu putem legifera și reglementa totul. Pentru consumatori care iau împrumuturi, face parte din etica fiecăruia. Nu putem să ne amestecăm în libertatea bancară și libertatea de afaceri. Aici trebuie să facem o alegere, o opțiune, dar este subiectivă în ce privește pe consumatori și cred că ar trebui să legiferăm, să reglementăm. Iar toți cei care vor să ia împrumuturi ipotecare să fie în uh, situația sau condiția cea mai favorabilă deci ce ar trebui să facem ar fi să vegem ca consumatorilor să li se pună la dispoziție cât mai multe informații de care au nevoie. Deci cred că trebuie să ne mai gândim la aceste aspecte. Există și probleme și nu cred neapărat că ar trebui să începem uh, imediat înainte de a avea o întâlnire între raportor și raportorii din umbră. Ce aș vrea să vă spun? E vorba de niște comentarii generale. Mă îngrijorează această, uh, sau aceste informații precontractuale, pentru că dacă um, vom standardiza Fie o facem uh, de la o țară la altă, fie o facem în Europa în ansamblu. Pentru există o mare libertate, putere discreționară la nivelul statelor membre și dacă o lăsăm în continuare, multe dintre lucrurile la care s-a referit domnul Sanchez Presedo vor fi greu de pus în aplicare. E foarte greu să ne atingem obiectivele atunci. în ce privește informațiile personalizate. Dragi colegi, în acest sens trebuie să spunem că informațiile precontractuale trebuie să fie personalizate. E un aspect cu care sunt de acord, dar acest lucru trebuie să aibă loc uh, suficient de devreme. Nu putem impune o măsură standard, nu putem impune niște standarde în acest sens. În ce privește standardele legate de credite, aș dori să-l rog pe coleg să se gândească. Pentru că nu depinde doar de ratingul de credit al celui care va lua împrumutul, ci depinde și de alți factori, cum ar fi relația dintre valoarea proprietății și dimensiunea terenului. pentru a ne ocupa sau acorda atenție și celor mai slabi, eh, membrii ai societății, eventual tinerii care au locuri de muncă flexibile, ar trebui să ne asigurăm că și terții pot să ofere garanții, părinții sau alți terți care să asigure garanția pentru aceștia. Un ultim punct, eliminarea articolului 8. Este ceva cu caracter tehnic și va trebui să lăsăm acest punct la latitudinea statelor membre, pentru că avem sisteme bancare și nu vreau acum să intru într-o discuție în contradictoriu cu dumneavoastră. Un'impostazione delle banche. Dar băncile, sistemele bancare au filozofii diferite. Unele bănci se bazează pe economii, altele pe alți factori Aș vrea să vă mulțumesc și cred că trebuie să ne mai întâlnim pentru a putea discuta și clarifica unul dintre aceste aspecte în mai mare amănunt. Sunt convins că vom avea totuși niște opinii comune. Eh, dank u wel, voorzitter. Uh, het is natuurlijk een interessante... Uh, het is natuurlijk een interessante discussie. Într-adevăr, este o discuție foarte interesantă Este interesant să vedem de unde a pornit criza și să vedem dacă criza, de ce a fost cauzat criza și, sigur, să construim un regulament pornind de la aceste elemente. Sigur că au existat niște probleme cu anumite credite ipotecare individuale, iar faptul că proprietatea care a fost ipotecată și-a pierdut valoarea și toată lumea a fost îngropată în ipoteci, acest lucru a fost într-adevăr o problemă, însă nu așa s-a întâmplat în Uniunea Europeană. Aceasta a fost mai degrabă o problemă a Statelor Unite, nu a fost o problemă generală în UE, cu toate că a afectat anumite state membre. Acest lucru înseamnă că Sigur, ar trebui să abordăm această chestiune și să-i acordăm în continuare atenție, pentru că de asta Comisia a adus acest subiect în discuție. Este de ajutor pentru piața internă să consolidăm acest tip de creditare. Deci aceasta este prima noastră misiune și sigur este bine să inițiem și alte inițiative în alte zone și Comisia poate să vină și cu alte propuneri. Putem face asta într-un alt moment din timp. Există și alte directive în alte zone și trebuie să ne asigurăm că nu există suprapuneri. Cred că principiile majore trebuie să se axeze pe flexibilitate, pentru că nu poți să ai un sistem care să împiedice inovarea și transparența. Nu numai pentru creditori, dar și cei care iau creditul trebuie să știe în ce se implică. Trebuie să existe niște condiții de calitate. Toate părțile implicate trebuie să beneficieze de ele și, de asemenea, cred că trebuie să avem uh, de-a face cu sisteme comparabile trebuie să avem un sistem sau mai multe sisteme între care consumatorii să poată face comparații pentru a vedea ce se oferă. Nu numai în regiunea sau în țara respectivă, ci și în afara zonei respective, pentru că în felul acesta abordarea este mai credibilă. Consumatorul deține informații și știe în ce se implică. Cred de asemenea că ar trebui să avem un soi de chestionar referitor la uh, cât de mult merită uh, luat un credit și o evaluare a bonității acesta ar trebui să fie un criteriu principal, însă nu poate să fie singurul criteriu, pentru că expertiza celor care uh, oferă creditul este de asemenea foarte importantă. Deci, uh, ușa este deschisă pentru ușa, uh, ușa este deschisă pentru cei care evaluează calitatea creditului. Și voi încheia aici spunând că trebuie să fim atenți nu trebuie să creăm un regulament care să permită creditelor să devină prea complicate. Pentru că asta ar duce la o criză a creditelor și va fi dificil pentru cetățeni să ia credite. Dacă un tânăr dorește să ia un credit, se poate observa că în situația actuală lucrurile nu sunt foarte favorabile. Trebuie ținut cont de faptul că Um, tineri respectiv vor să facă ceva cu viața lor. Iar dacă creditorul nu dorește să-și asume un risc sau dacă nu li se permite să-și asume riscul respectiv, pentru că un regulament îi împiedică, iată, trebuie să ne asigurăm că așa ceva nu se va întâmpla, pentru că altfel nu se va mai mișca nimic pe piață. Nu se poate o viață fără riscuri și nici o piață fără riscuri, pentru că altfel nu vom mai progresa. Mulțumesc, domnul Gigold. Ja, Frau Präsidentin, liebe Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colege, în primul rând salutăm directiva aceasta pentru că astfel se reglementează încă un domeniu suplimentar. Până acum s-au uh, reglementat uh, creditele imobiliare și dacă este să privim criza, vedem că tocmai în acest domeniu uh, se regăsește unul, una dintre cauzele principale care au dus la declanșarea crizei. În orice caz, trebuie să fie cât se poate de clar pentru toată lumea că urmărim niște obiective comunitare și drepturi individuale pe care trebuie să le privim cu aceeași atenție. Uh, obiective de care să vină întâmpinarea binelui public, pentru că trebuie oferite credite. Însă dacă sunt acordate prea multe credite în același timp, mai ales dacă au fost convenite rate ale dobânzii variabile, atunci se poate ajunge la o problemă economică. Iar mulți uh, cre- creditori pot uh, ajunge, mulți debitori pot ajunge la um, probleme financiare, ceea ce a dus până la urmă la declanșarea acestei crize. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că accesul la credit este dat, că nu este îngreunat în mod nenecesar și trebuie să ne asigurăm că protecția consumatorilor este maximă, astfel încât clienții, consumatorii să aibă acces la credite bune și nu să fie păcăliți să ia credite mai proaste. Uh, trebuie să fim atenți în domeniul publicității, trebuie să avem niște standarde comune. Este foarte bine că s-a menționat acest lucru la articolul 8, pentru că tocmai în ceea ce privește dobânzile variabile, consumatorii își imaginează scenarii sau acestora le sunt prezentate scenarii ale evoluției dobânzii. Dar consumatorii trebuie să știe foarte bine ce îi va aștepta dacă vor crește dobânzile. De asemenea, obligațiile precontractuale prevăzute la articolul 9 sunt foarte importante. Ele reprezintă o bază foarte importantă care a fost impusă de către Comisie și sperăm că, pornind de la ceea ce este reglementat până acum și ce a fost propus, se va adăuga și faptul că creditorii uh, vor fi informați referitor la ce se întâmplă dacă creditele devin uh, de neplătit sau ce se întâmplă dacă intervine dobânda variabilă deci să se transmită informații referitoare la diferitele scenarii posibile într-o asemenea situație. Totul trebuie ancorat în obligațiile precontractuale. De asemenea, uh, cei care au creditul ar trebui să aibă dreptul la o ofertă uh, comparativă pe piața unică. Deci să poată compara între ofertele care există, pentru că în prezent acest lucru nu este atât de simplu. În fine, în ceea ce privește calculul uh, dobânzii anuale efective, trebuie ca dacă există dobânzi uh, diferite de-a lungul perioadei de creditare, acestea să fie prezentate în mod transparent. Altfel, aceste reguli uh, transmit o impresie greșită la articolul 12 în ceea ce privește nivelul de dobândă la care trebuie să se aștepte cel care contractează creditul. Un alt uh, domeniu important pentru noi este limita uh, dobânzii pentru că uh, trebuie ca și acestea să fie reglementate. Ar trebui să introducem niște plafoane de mm, dobânzi maxime pentru a nu exista activități cămătărești. Anumite uh, credite mai ales creditele ipotecare, sunt foarte importante pentru stabilitatea sistemului. De aceea trebuie să ne asigurăm că nu defavorizăm, nu creăm condiții negative pentru creditele pe termen lung în comparație cu creditele pe termen scurt. Ar trebui să stimulăm uh, contractarea pe termen lung tocmai pentru a putea uh, evita problemele în perioade de criză. O altă întrebare foarte importantă este ce se întâmplă atunci când sunt acordate credite pe baza unor documente care nu oferă suficientă siguranță. Au fost acordate credite uh, de peste 100% din uh, valoarea de bază. Acest lucru ne duce la o îndatorare foarte mare și riscantă și ar trebui să evităm așa ceva pe viitor. De asemenea, în uh, țările care sunt în criză, există mulți consumatori care se află într-o situație de supraîndatorare. Iată, aici ar trebui să consolidăm uh, drepturile de uh, reeșalonare a datoriilor pentru consumatori, astfel încât aceștia să-și poată plăti datoriile în multe state membre, alocarea de credite în valută străină a fost uh, un uh, obicei care s-a perpetuat și cei care au făcut acest lucru au avut probleme. De aceea ar trebui să se reglementeze și acest domeniu, cel puțin să existe niște drepturi de informare, astfel încât să evităm situația ca consumatorii să ajungă în situații de insolvență. Pentru că răspunderea noastră este uh, să asigurăm stabilitatea economică și financiară și drepturile consumatorilor. Aștept cu nemărăbdare să colaborez cu raportorul și cu raportorii din umbră și sunt convins că vom înregistra progrese pentru stabilitatea pieței interne și pentru protecția consumatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șunti, și apoi vom pune punct dezbaterii. E doar un prim schimb de păreri, pentru că trebuie să trecem apoi la subiectul voturilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc uh, încă de la început să spun că raportorul nostru, prin prezentarea sa orală, uh, ne-a convins de activitatea foarte bună. A colaborat de asemenea foarte bine cu raportorii din umbră și a luat o inițiativă bună inițiind o scrisoare către domnul Barroso și am avut uh, impresia că este foarte familiarizat cu această problematică, știe foarte bine cum trebuie să procedeze, știe cât de profund trebuie să se meargă și acesta nu este cazul și în situația uh, propunerii comisiei. Propunerea comisiei este foarte limitată și uh, sunt de acord cu scrisoarea raportorului vis-a-vis -vis de acest punct pentru că măsurile propuse de comisie sunt numai niște măsuri superficiale, niște comentarii marginale și eu cred că ar trebui să avem mai mult curaj ar trebui să abordăm aceste chestiuni într-un mod mai cuprinzător. Sigur că rolul uh, sistemului financiar și al băncilor este unul foarte important. Însă, dacă este să discutăm despre o nevoie mare a societății, atunci nu este acceptabil ca totul să se bazeze pe pure speculații. Și pentru a fi cât mai succint, aș vrea să menționez că există și alte rapoarte importante, de exemplu unele provenind din Statele Unite sau din Marea Britanie. Și în cazul acestora am văzut că există un sector financiar uh, înflorit care uh, s-a dezvoltat, dar poate că într-un mod artificial și înainte nu se întâmpla așa. Nu se mai acoperă nevoile sociale, siguranța sociale, nici măcar nevoile de pază. Deci, uh, creditele pentru locuințe se acordă foarte greu, pentru că, iată, și veniturile consumatorilor uh, se găsesc sub o presiune constantă. Au apărut o serie de speculații și au apărut vânătorii de profit S-a spus că este un mare risc să se acorde asemenea credite, s-a încercat crearea de noi produse inovatoare și tocmai acesta este motivul care a dus la crearea bulei și la criză în mod inerent. S-au uh, oferit produse inovatoare și apoi au fost oferite credite, băncile au preluat de asemenea credite, iar apoi a interveni statul pentru a salva băncile. Eu sunt de părere că avem nevoie de o supraveghere bună a sectorului bancar, de uh, reglementări cât se poate declare, pentru că ceea ce avem nu este suficient și trebuie să ținem cont de această opțiune pe care o avem. Știu că nu mai avem mult timp și că poate când vom mai reveni asupra acestui punct, însă o introducere instituțională a intermediatorului de credite nu este ceva atât de nevinovat, pentru că odată cu uh, introducerea acestei funcții de mediator de credite apar o serie de probleme. Este foarte multă mișcare în sală, dar sunt convins că vom mai avea ocazia să discutăm și cu ceilalți participanți despre aceste puncte. Mulțumesc că am reușit să ne încadrăm în timp. Doamna președinte a venit, vreau doar să spun calendarul pentru raport 24 mai examinarea proiectului de raport, termenul pentru amendamente 9 iunie, examinarea amendamentelor pe 4 iulie, vot în comisie pe 12 iulie și în plenară în octombrie. Mulțumesc! <laughs> I know, I know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 Bye. everybody, can you all put your cards in? Vă rog uh, să introduceți cartelele pentru a face un test de vot. Cei care părăsesc să rugați să păseze liniștea. Cine intră, să intre tot în liniște. Sper că toată lumea are și listele de vot. Vom deschide votul pentru un vot uh, de testare. Dacă doriți, apăsați pe buton. So far we've got 33 members who have uh... Până acum avem 33 de membri care au introdus cartela, 36, 37, mai e cineva? Any advance on 37? 39? Uh, da, continuăm 38, 39, cifra crește. Right, 39 members present with cards plugged in. Deci avem uh, 40 de cartere, doar 36 de membri au apăsat pe buton. Nu contează pe ce buton, vă rugăm să apăsați. 39, mai e unul care n-a apăsat. Ah, oh, I see. Vern is absent. Okay. Aha, deci cineva lipsește. Sperăm că o să vină la un moment dat. Așadar, mulțumesc. Oh, look, 33 of you Bun, deci 33 sunteți fericiți, uh, unul nu e fericit și cinci uh, nu știu dacă să fie sau nu fericiți. Începem așadar raportul Ole Schmidt privind uh, schemele de despăgubire a investitorilor. Compromisul F. Madam Pervanche. Doamna Pervanche, care este și Cine vrea să intervine primul? Ole sau Pervanș? Mulțumesc. În ce privește lista de vot, cred că ar trebui să solicităm ca amendamentele 76 și 156 să fie retrase. După cum am solicitat în reuniunea raportorilor din umbră, e vorba de amendamente care au fost depuse de domnul Zalba cu privire la care va trebui să votăm, ori cred că în plus e și o anumită ipocrizie în modul în care acestea au fost prezentate, pentru că la solicitarea noastră nu au fost retrase, ci sunt prezentate în mod autonom față de amendamentele raportorului. Ori atunci când vă uitați la logica listelor de vot, la un minim, amendamentele raportului care sunt identice ar fi trebuit să fie prezentate în primul rând. În ce privește 48, 13 și 63, eh, amendamentul raportorului să vină primul, în primul rând, iar aceste amendamente n-au fost retrase și sunt supuse votului înainte amendamentelor prezentate de raportor. Aș dori ca PPE să le retragă sau cel puțin să inverseze ordinea în care se va vota între amendamentele propuse de raportor și amendamentele 76 și 156. Uh, I'll now take the report. Președinte, acum o să-l invităm pe raportor sau domnul Balz înainte. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi nu ne vom retrage amendamentele, mai ales pentru că este vorba despre amendamente identice uh, cu ale altor colegi, așa încât nu cred că are rost să le retragem, deci le vom prezenta ca atare. Ole. Thank you, Madam Chair. Ole, mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbra pentru o muncă foarte bine făcută. Cred că am ajuns la compromisuri foarte bune și, desigur, pentru că noi credem că ar trebui să fie o primă lectură și ca ungarii să poată prezenta aceste trei dosare Mm, în ce privește aceste despăgubiri înainte de vacanța de vară. Iată de ce sunt extrem de recunoscător pentru ajutorul de care m-am bucurat din partea dumneavoastră tuturor, din partea secretariatului, Claire Peritiș și de la secretariatul propriu de la ALDE și de la Claire Don și de la biroul meu. Și sunt foarte, foarte bucuros și mulțumit că am putut ajunge la aceste compromisuri propunerea doamnei Beres a mai făcut-o și la ședința precedentă pe care am avut-o. Cred că este la latitudinea comisiei să decidă. Pentru mine e puțin dificil. Cel care a fost implicat în acele amendamente nu este prezent aici. Este un alt amendament care a fost reformulat, iar în ce privește aceste două amendamente sunt exact aceleași cu cele două amendamente ale mele. Intervenție fără microfon din, par, din sală. Dar, doamnă, eu nu am fost președinte aici, din păcate, în acest Parlament și cred că dumneavoastră și lista de vot nu este la latitudinea mea, nu eu decid cum e lista de vot. Iată de ce v-am spus că sunt dispus să vă ascult pe toți, în special uh, pe doamna președintă cum se desfășoară lucrurile cu lista de vot. Aceasta a fost părerea mea și eu, de fapt, doream să vă mulțumesc pentru buna cooperare. Udo a solicitat să intervină și apoi Sven. Udo. Äh, Doamna Pervanș Perez a atras atenția asupra unei um, circumstanțe peste care nu ar trebui să trecem pur și simplu și vreau să o susțin în solicitarea sa. Într-adevăr, există puține motive pentru care nu ar trebui să votăm. Um, Domnul Ole Schmidt este raportor și uh, dânsul uh, a făcut o muncă cât se poate de bună și de solidă, dar vreau să amintesc că în cercul coordonatorilor uh, s-a formulat sugestia de a discuta în continuare despre niște fenomene care sunt importante pentru aceste comisie și cred că aceste discuții nu au ajuns încă la un final. De aceea vă reamintesc că mi se pare necesar să continuăm aceste discuții. Sven. Well, Sven. În primul rând, mulțumesc colegilor și mulțumesc lui Ole. A fost o bună cooperare, am avut niște dezbateri cu adevărat bune. Trebuie să spun că a fost regretabil și chiar șocant să vedem că în primul rând am avut o întâlnire cu colegul Zalba, care era raportor din umbră pentru PP și după o săptămână să aflăm că nu a declinat o ofertă de a introduce un uh, amendament contra unei sume de bani în acest proces. Acum s-a eliminat acest amendament, dar problema reală pentru mine nu este dacă vom vota acest amendament sau celălalt. Ce aș prefera să votez pentru amendamentul lui Ole, în primul rând, poate putem schimba ordinea, dar nu asta e problema reală. Problema reală este că în cazuri comparabile, doi membri de aici au părăsit Parlamentul, altul a fost uh, dat afară din grupul socialist, iar Monsieur Zalba e încă membru al grupului PPE, deși, conform dreptului spaniol, e deja o încălcare să nu refuzi bani. Iată de ce PPE, ca partid care de obicei este mândru să aibă o concepție puternică privind statul de drept, ar trebui să asume consecințele și în acest caz. Și aici am o îngrijorare reală. Nu ordinea în care votăm e problema în ce ordine, ci ce pune probleme acestui Parlament. Nu trebuie să avem acum o dezbatere aici, dar domnul Mendes Vigo a cerut cuvântul. Președinte... Doamnă președinte, eu cred că intervenția domnului Gigold uh, e greșită. Domnul Salba, și așa a recunoscut și ziarul care i-a întins o capcană, care le-a întins o capcană colegilor. Deci asta s-a întâmplat, le-a întins o capcană. Deci acel ziar a recunoscut că domnul Salba nu a acceptat banii. Ăsta e adevărul. Și eu cred că nu e corect aici să-i confundăm pe colegi. Îmi pare rău, domnule Giggle. Thank you very much. Președinta, mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că sunt de acord că nimic nu pare să fi fost dovedit și nu ar trebui să ne antepronunțăm cu privire la ce ar putea deveni o anchetă efectuată în mod adecvat de autoritățile din acest Parlament și din Spania. Dar trebuie să spun că doar citind relatarea, raportul, am și eu niște întrebări pe care mi le-am pus în ce privește interpretarea care a fost dată cu privire la ce s-a spus, dar am observat că în toate situațiile a părut să fie arătat că a, nu a solicitat atenție din partea grupului sau a dreptului spaniol în legătură cu ce era permisibil și cinstit vorbind, cred că nu ar trebui să ne pripim cu concluzie, ci să așteptăm o anchetă adecvată. Cred că ar trebui să continuăm cu lista de vot așa cum a fost pregătită, pentru că am fost... Nu, și nu o să-ți mai dau cuvântul. Intervenție fără microfon. Why don't you wait? De ce nu aștepți până când președinta să se pronunțe? Și președinta vorbește și tu nu o să iei cuvântul din nou respectăm ordinea așa cum a fost prezentată, vei avea ocazia să votezi împotriva. În multe ocazii, amendamentele raportorului vin pe locul doi pentru a da altora posibilitatea de a avea propriile amendamente supuse votului. Aceasta e procedura cu privire la sau în baza căruia a fost pregătită, au acceptat dorințele tale într-o anumită măsură, poți să-ți exprimi punctele de vedere votând uh, în mod mai ciudat, dacă dorește așa, dar acum o să continuăm cu votul așa cum este prezentat pe acest document, pe hârtie. Deci, compromisul F. Toți cei care votează pentru, cine votează împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Trecem la amendamentul 60 amen, al lui Pervanș Barest. Eh, voturile pentru, împotriva, abținerile se respinge. Jurii 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 2, cine e pentru, împotrivă, cine se abține. Cred că s-a respins, dar haideți să verificăm, să vedem cifrele. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da? S-a adoptat. Trecem la amendamentul 9. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 61. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 62 acoperit. Avem acum amendamentele 13 și 63. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 64 cu un amendament oral din partea raportorului. Luăm amendamentul oral, deci toată lumea care e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Dacă nu e adoptat, atunci amendamentul 66 devine caduc. Amendamentul 14, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 66 e caduc. Jurii 3. Cine e pentru? Împotriva abțineri s-a respins. Compromisul A. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 71 e acoperit de compromisul A. Amendamentul 72, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Verificăm la 72. A votat toată lumea? pare să fi fost respins. Right, amendment. It's all because Werner's not here. Totul pentru că Werner lipsește. Amendamentul 16 și 73. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 74 a fost acoperit. 17 și 75. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 18 a fost retras. 76. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O să verificăm. Amendamentul 76. S-a adoptat. Compromisul B. Toți cei eh, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. 90, cine e pentru, împotriva, cine se abține, s-a respins. Jurii 4, pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Compromisul D, verific dacă nu sunt aici amendamente orale pe toate aceste pagini numeroase. Compromisul de cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Compromisul E. Eu l-am găsit pe pagina 16 la mine. Da, diferă găsește toată lumea compromisurile. Cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Um, keep turning. go to... Mai întoarcem pagina în continuare, ajungem la amendamentul 35 pe care încă nu l-am găsit, spune vorbitoarea. Pagina 22, amendamentul 35, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Jurii 10, cine e pentru, împotrivă, Cine se abține? Putem verifica la jurii 10, vă rog? A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat. 150 a fost acoperit, 36 cine e pentru, împotriva cine se abține se adoptă, 37 cine e pentru, împotriva cine se abține se adoptă, 11 cine e pentru, împotriva cine se abține să verificăm la jurii 11, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Jurii 12, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 13, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. 151, cine e pentru, Împotriva cine se abține? Se adoptă. Jurii 14. Cine e pentru? Împotriva cine se abține? S-a respins. Jurii 15 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 152, 153, cine e pentru, Împotriva abțineri se respinge, 154, Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. 38. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? S-a respins. 156. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? S-a adoptat. 39. Cine e pentru? Împotriva. Da, e caduc. Jurii 16 e compatibil. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? Se adoptă. 157 a fost acoperit. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? Se adoptă. 158. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Jurii 17. Cine e pentru? Împotriva. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 41, cine e pentru, împotriva cine se abține, se adoptă. 42, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 43, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44, cu amendament oral, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. 45, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 și 159, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Jurii 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 cine pentru împotriva cine se abține se respinge. Compromisul I cine e pentru împotriva cine se abține se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 56, pe care nu-l avem, deci e 57. Cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 a fost acoperit. Amendamentul 6, cine e pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 cine e pentru împotriva cine se abține se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul textului cu aceste amendamente, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 de voturi pentru, 5 abțineri și niciun vot împotriva. Stați puțin, vot cu privire la rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Da? S-a... Oamenii dispar, da? Cartelele apar și dispar, deci s-au votat 34 de voturi pentru și 4 absențe. Bravo raportorului!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 Ok, excitement over. Uh, S-a încheiat distracția. Robert. Ready, we're now moving on to agenda. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume integritatea și transparența pieței de energie. Raportor este Robert. Îți dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragă colegă. Această propunere de regulament privind integritatea și transparența pieței de energie uh, e necesar, după părerea mea. E clar că acolo unde există piețe, există și ispita de a face abuzuri, de a folosi anumite informații pentru a se îmbogăți informații pe care le au cei inițiați. De aceea, liberalizarea pieței de energie prezentată de comisie drept o măsură necesară care ar reduce costul la energie și la gaz pentru consumatori, a avut efecte contrare și am văzut cum există mișcări practic de neexplicat pe piață, care nu pot fi explicate doar prin uh, cerere și ofertă. Aceste piețe, care au devenit atât de importante de-a lungul anilor, trebuie să fie mai transparente, mai bine supravegheate și orice încercare de manipulare și orice abuz trebuie urmărit și pedepsit. Astfel, propunerea comisiei merită să fie salutată. Iar eu o sprijin practic uh, în totalitate. Știți, comisia noastră nu dă decât un aviz, iar comisia competentă pe fond este comisia ITRE, care de altfel uh, a progresat, de foarte, a progresat foarte mult la discuții. Ieri am avut o discuție foarte interesantă pe marginea propunerilor făcute de raportor pe fond. Raportor este colegul nostru, domnul uh, Hatzimarkakis. În ceea ce privește deci această propunere de regulament, Comisia s-a inspirat din directiva privind abuzurile de pe piață, o directivă care datează din anul 2003 și la care de altfel am fost raportor în perioada aceea. Deci comisia s-a inspirat uh, din această directivă existentă, însă pe lângă asta, în propunerea sa, comisia s-a inspirat și din lucrările de uh, renoire a acestei directive privind abuzurile de pe piață. Știți că domnul Barnier a spus că s-a autosesizat în legătură cu renoirea acestei directive. Și aici a apărut o problemă teoretică, aș spune eu, deoarece Comisia s-a inspirat dintr-o directivă care încă nu a fost adoptată de colegiuitori. Deci ar putea apărea situația în care Comisia și Consiliul să accepte propunerile regulamentului, așa cum e prezentat el aici, să putem avea probleme față de directiva privind uh, abuzurile de pe piață. Da, e un risc teoretic, însă acesta există. Acum, propunerea de regulament a Comisiei. Se propune să se schimbe Agenția Europeană de Cooperare a Autorităților de Reglementare în domeniul energetic, ESOR. Este abrevierea acestea. Da, e logic să se facă așa ceva, însă trebuie să ne asigurăm că această agenție care își va începe activitatea la Ljubljana să aibă personalul și mijloacele necesare pentru a efectua toate activitățile de supraveghere a pieței energiei, deoarece asta îi se cere acum să facă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că va exista o cooperare optimă între autoritățile de reglementare naționale și această agenție, pe de o parte, însă, pe de altă parte, și cu autoritățile de reglementare a piețelor financiare și autoritatea de supraveghere a piețelor financiare, ESMA. Ideea nu e să se stabilească noi reguli, Trebuie să vegem ca în caz de infracțiune actorii de pe piață să fie pedepsiți. Și în acest, am văzut recent o comunicare a comisiei pe care o citesc și în justificarea succintă a avizului și spun că se spune că există divergențe foarte mari în între nivelul de sancțiuni minime sau maxime prevăzute de autoritățile naționale. Deci chiar dacă respectăm autoritatea statelor membre de a defini sancțiunile, e clar că aici e o competență a statelor membre, trebuie totuși să ne asigurăm că există un teren echitabil, niște condiții egale și în ceea ce privește sancțiunile. Deci, doamnă președinte, mă limitez la acestea. Nu am dorit să intru în discuții pe marginea faptului dacă trebuie sau nu incluse în reglementare um, piețele dioxidului de carbon. E clar că trebuie reglementată și piața dioxidului de carbon. Am văzut că au existat atacuri cibernetice împotriva schemei de comerț cu emisii, au existat foarte multe manipulări și fraude și pe această piață. Comisia va trebui să spună dacă acceptă dermesul propus de Hatzimarkakis sau dacă dorește o legislație mai specifică pentru piața dioxidului de carbon. Însă, după părerea mea, și această piață trebuie reglementată. Acum, în ceea ce privește amendamentele la propunerea de regulament, acestea vor să definească clar că sunt uh, vizate toate tranzacțiile, că e vorba de platforme multilaterale de negociere sau și mai ales uh, piețele de la egal la egal. De asemenea, propun să se înscrie în text următorul lucru, că înainte de a propune acte delegate, comisia ar trebui să consulte toți actorii de pe piață, dar și autoritățile de reglementare din sectorul energetic și cel al piețelor financiare. De asemenea, aș vrea să spun că autoritățile naționale trebuie să discute acest regulament în toate statele membre. Trebuie să ne asigurăm că nu vom avea o geografie, să zicem, o structură a unor reguli minime. Trebuie să avem toate să avem aceeași reglementare peste tot aplicată tuturor participanților de pe piață, indiferent că aceștia sunt europeni sau provin din țări terțe. Propun de asemenea să șlefuim puțin, să cizelăm puțin propunerile comisiei privind anumite infracțiuni posibile. Există mai ales anumite practici pe piață care constau în a rezerva anumite operațiuni de transport de energie uh, făcute de anumiți operatori pentru a-i bloca pe concurenți. Deci chiar dacă aceste rezervări nu, aceste rezerve nu sunt uh, folosite, ci un abuz de pe piață care trebuie sancționat. Un alt abuz de pe piață clar este cel în care se profită uh, de pe urma informațiilor cum că anumite capacități sunt reduse din cauza unui accident. În ianuarie, de exemplu, prețul la energia electrică a, a crescut de 4 ori în câteva ore, de la 15 la 60 de euro. Și a doua zi am aflat că niște capacități importante de producție de electricitate au trebuit oprite și au avut de câștigat cei care știau în prealabil acest uh, lucru primordial. Deci cei care au deținut aceste informații au profitat de pe urma acestui lucru. Cred de asemenea că Comisia ar trebui să țină cont de evoluțiile pieței uh, angro de energie și trebuie de asemenea să asigure o coerență și cu serviciile financiare și energie și prin acte delegate, Comisia trebuie să facă aici toate adaptările de rigoare. Mă gândesc de asemenea la diferite amendamente mai puțin importante, pentru a vă atrage atenția asupra unui amendament în care îi cer comisiei să stabilească un prag de minimis pentru a deroga anumiți actori care nu pot avea o influență pe piața de energie, anumiți furnizori. Eu clar cred că e necesar să avem un astfel de prag de minimis. O, un ultim set de amendamente se referă la sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor uh, acestui regulament adoptat. Aici eu propun un amendament care și are originea în directiva pe care o discutăm acum privind short selling, gol. Am spus că sancțiunile trebuie să oglindească gravitatea infracțiunii și să vedem care este profitul real de pe urma operațiunilor ilicite. Un alt element important de asemenea, personalul și resursele agenției. Se propune ca până cel târziu 15 se propunea ca până pe 15 ianuarie 2011 să fie evaluate nevoile de personal pentru ca eventual Parlamentul și Consiliul să poată ajusta aceste resurse în funcție de nevoile recunoscute și asta prin procedura bugetară uh, din 2000, pentru 2012. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și sunt la dispoziția colegilor, mai ales a raportorilor din umbră, pentru a pregăti împreună un vot care cu siguranță va fi destul de ușor, deoarece discuțiile de la Comisia ITRE au uh, arătat că există un consens foarte larg între grupurile politice privind nevoia de a avea această reglementare. Mr. Thank you very much, Madam Chair. Um, I'll start with a very short... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu o poveste ceva mai scurtă, trei comentarii și câteva comentarii specifice în ce privește amendamentele la modul concret. Povestea mea este următoarea. Am avut o discuție recent cu un, uh, o companie de gaz uh, europeană majoră referitoare la acest regulament venind din partea Comisiei. Iar îngrijorarea exprimată uh, a fost formulată în felul următor. Dumnezeule, dacă una dintre platformele noastre va fi închisă sau se va planifica că se va închide. Și noi vom cumpăra gazul din altă parte. Dacă comercianții vor observa că această platformă se va închide, noi nu vom mai putea să ne protejăm în niciun fel operațiunile. Pentru că dacă se știe că o companie se va închide, sigur că vor fi cumpărate mai multe unități, mai multe acțiuni și astfel uh, prețul va crește, profitul de asemenea. Deci aș vrea să felicit Comisia pentru că cred că această legislație și um, direcția pe care merge este una necesară și sunt de acord cu raportorul. Trei comentarii de ordin general. Cred că ar trebui să ne gândim la obiectivul un asemenea regulament. Ar trebui să sporească concurența pe piețele de energie, astfel încât cetățenii și consumatorii să aibă de câștigat. Deci, trebuie să facem imposibile aceste tranzacții uh, pe piața internă, care sunt un fel de aranjamente, astfel încât uh, consumatorii finali să aibă în final de câștigat. În al doilea rând, cred că acest regulament urmărește un lucru foarte important. Ar trebui să ne gândim la armonizarea amenzilor în statele membre, astfel încât uh, o autoritate reglementare dintr-un stat membru să nu aplice uh, sancțiuni în funcție de un set de circunstanțe și altă autoritate pornind de la alte standarde. În al treilea rând, pare un lucru implicit, dar cred că ar trebui să exprimăm acest lucru și explicit. Uh, nevoia de mai multă transparență solicitând informații publice, pentru că avem 10.000 uh, până la 30.000 de tranzacții zilnic, toate se desfășoară electronic și dacă am înțeles corect, uh, studiul în desfășurare ne-a arătat că acest lucru așa se întâmplă. De aceea ar trebui să devină un, un fenomen accesibil pentru cât mai multă lume. Pentru că în felul acesta um, se poate crea un model care să nu fie benefic pentru toată lumea. Acestea au fost comentariile de ordin general și acum voi trece la niște întrebări specifice pe care doresc să le adresez raportorului cu privire la amendamentele înaintate până acum. Pentru că în ceea ce privește totul, întregul, cred că direcția este cea corectă. Însă, amendamentele 2 și 21 pe care le-ați menționat. Înainte ca Comisia să adopte textul, um, ar trebui să fie consultate părțile interesate. Însă, care sunt autoritățile din domeniul energiei? Aceasta este uh, întrebarea mea. Apoi, amendamentul 5, un uh, comentariu general. Cred că acesta este un amendament bun. Trebuie să avem actori neeuropeni, cum ar fi Gazpromul, uh, care să lucreze în Europa și care să se supună legilor comerciale de la noi. Este cât se poate de clar. Și sprijin acest amendament. Amendamentul 6, 8 și 14 trebuie să vedem care este valoarea adăugată a acestor amendamente. Pentru că în aceeași propoziție vorbim despre accidente și despre maintenance despre întreținere, respectiv mentenanță planificată. Mentenanța planificată uh, este planificată, deci uh, nu mai putem vorbi despre accidente în același timp, pentru că companiile au 6, 12 luni, 9 luni uh, programate de întreținere și dacă se face public acest lucru, atunci nu se mai poate interveni distrugându-se piața, pentru că se cunoaște faptul că o platformă, să zicem, se va închide în iunie și atunci producția poate fi uh, susținută, astfel încât piața să rămână stabilă, pentru că actorii implicați vor ști când va exista o, o închidere temporară. Amendamentul 13, aceasta este ultima mea întrebare. Este vorba despre pragul de minimis. De acord. Însă, un prag de minimis ar trebui să fie stabilit pentru a excepta operatorii de la raportare care nu sunt susceptibili de a influența piața energiei. Dar aceasta este un act legislativ. Ori definim totul mai specific, ori reformulăm lucrurile, însă care nu sunt susceptibili de a influența, sună oarecum confuz. Cred că cu toții înțelegem ceea ce doriți să spuneți, dar eu am senzația că ar trebui să reformulăm un pic aici lucrurile, pentru că vorbim aici de legislație, nu de vorbăraie goală. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, mulțumesc raportorului. Cred că pot să urmez abordarea raportorului. E o inițiativă foarte interesantă din partea Comisiei, aceasta pe care ne-a înaintat-o. E foarte clar că mai sunt multe de făcut până vom avea o adevărată piață deschisă a energiei în Europa care să fie percepută ca avantaj de toți cei implicați în ea în Uniunea Europeană. Eu vin într-o țară în care se discută mult acest subiect aproape zilnic se constată că nu e suficientă concurență pe piață, iar actorii au uh, o pondere deosebită în aprovizionarea cu gaze și electricitate. Trebuie să fie combătute abuzurile de pe piață, trebuie să încercăm să eliminăm efectele negative ale abuzurilor. Cred că raportorul de la Comisia de Energie și domnul Goebbels au spus acest lucru. Și un aspect foarte important, care e legătura cu sistemul de tranzacționare a emisiilor? Ar trebui deja să facem această legătură aici. E un aspect pe care va trebui să continuăm să-l discutăm. Va trebui, desigur, să încercăm să sprijinim această idee. Cred că există o legătură reală între cele două. Trebuie să ne ocupăm de aspectele operaționale, ceea ce cred că este dispusă să facă și Comisia. În ce privește prevederea de minimis, mi se pare esențială, trebuie să fie inclusă. Poate că e un lucru care va depăși o anumită limită și să vedem, să revedem formularea, dar Mm, principiul, este o idee excelentă și sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră despre sancțiuni. Trebuie să facem un pas suplimentar, să nu spunem doar că aceste sancțiuni pe plan național sunt suficiente. Trebuie să existe niște praguri și uh, praguri minime sub care nu se poate coborâ, pentru că altfel se ajunge la shopping de arbitraj, de reglementare, oamenii se aleagă piețele aș putea din nou să fiu de acord cu raportorul în ce privește Agenția Europeană. Dacă uh, trebuie să își îndeplinească sarcinile, are nevoie de mijloacele necesare. Parlamentul trebuie să spună clar acest lucru și să negocieze dacă se ajunge astfel încât să dispună de resursele și de personalul necesar. Și un ultim aspect la care aș dori să mă refer În cerințele de raportare există atât de cerințe în al treilea pachet de energie și să ne asigurăm că nu există duplicare aici, să nu existe o raportare dublă sau triplă. Dacă s-a raportat, să ne asigurăm că întotdeauna ajunge la destinatarul potrivit. Dar mi se pare o propunere binevenită și cred că Parlamentul, conlucrând cu raportorul de la Comisia pentru Energie va reuși să elimine asperitățile. Sunt multe puncte în legătură cu care suntem de acord, trebuie doar să perfecționăm și nu cred că va fi o problemă în ce privește munca împreună cu raportorii din umbră. Mulțumesc. uh... Mulțumesc vreau să spun și eu câteva cuvinte referitor la acest lucru, pentru că acum mult timp când am vorbit la consultările comisiei privind ab- directiva despre abuzurile de pe piață, credem că tot ceea ce s-a spus atunci uh, a fost uh, acoperit, în sensul că există anumite încercări de manipulare și manipulare în sine, dar trebuie să mă întorc la acest lucru și să văd uh, dacă am uh, omis ceva, însă nu cred. Cred că, la modul general, direcția pe care merge raportorul este cea corectă și există, sigur, legături cu alte aspecte. Așa că, la modul general, sunt cât se poate de mulțumită. Robert, dorește să iei din nou cuvântul? Uh, da, mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, sunt de acord cu ce s-a spus. Și sunt de acord cu colegul Sterks, mai ales în ceea ce privește nevoia de a include sau nu în reglementare piața de dioxid de carbon. Eu nu am făcut-o, deoarece comisia noastră nu uh, emite decât un aviz și știu că raportorul de fond a ridicat această problemă. Cred că cei de la ITRE ar trebui să discute despre asta și eventual să includă piețele de dioxid de carbon. Ieri, la discuții, s-a văzut că cei de la ITRE se gândesc la asta și că ar dori să includă piețele de oxid de carbon mai degrabă în directiva revizuită privind abuzurile de pe piață sau în ceea privind MIFID. În orice caz, va trebui să revizuim lucrurile. Îi mulțumesc și colegului Carins pentru abordarea foarte pozitivă. Dumnealui mi-a adresat mai multe întrebări. Aș vrea să-i răspund pe scurt. Cred că în acest domeniu e important ca regulamentul să fie pus în aplicare în mod cât mai puțin birocratic. Cu domnul Hatzimarkakis, raportorul de la ITRE, ne-am întâlnit împreună cu Autoritatea de Reglementare Europeană, care chiar înainte de înființarea agenției au elaborat un proiect pilot privind raportare în ce privește comerțul cu energie. Iar acest proiect pilot a demonstrat fezabilitatea întregii operațiuni. Și a demonstrat mai ales faptul că dacă piețele de energie se implică, putem colecta toate aceste date în mod simplu, fără costuri prea mari nici pentru operatori, nici pentru consumatori. Software-ul elaborat în acest scop a arătat că pot fi detectate toate anomaliile de pe piață într-un mod foarte eficace. Au putut să detecteze, de exemplu, operațiunea din ianuarie 2011 despre care vă vorbeam, când un operator a reacționat știind foarte bine că a doua zi un anumit operator urma să-și uh, oprească producția. Deci a profitat de pe urma unei informații în mod ilicit. Ajung acum la întrebarea domnului Carins privind amendamentul meu 14 și altele eu pun în, în aceeași oală operațiunile de mantenență și planificarea împotriva accidentelor. Bineînțeles, sunt gata să formulăm mai bine lucrurile, însă cred că e important să obligăm mai ales pe mari producători să recunoască că au existat uh, accidente sau că vor fi făcute uh, acțiuni vor fi întreprinse acțiuni de mantenență, doar ce asta afectează prețurile. Dacă acum un accident minor nu este semnalat, dar un accident uh, de tipul Fukushima, bineînțeles că apare în presă, însă există și există și alte uh, accidente care pot avea repercusiuni asupra um, transportului de energie sau de gaz. Uh, care nu influențează neapărat prețurile, dar influențează piețele. Deci de aceea e nevoie de informații în legătură cu operațiunile de mentenență sau accidentele. Și da, vom încerca să obținem o redactare mai bună. Acum, referitor la regulile de minimis. Eu am făcut amendamentul la articolul 7 unde comisia unde se propune ca actele delegate să fie aprobate de comisie. Și acestea, bineînțeles, sunt <laughs> întocmite printr-un act delegat. Și încă o dată, eu nu pot să vă spun care este pragul necesar. Însă, ca și domnul Sterks, cred că ar trebui să stabilim un prag de minimis care să derogheze într-adevăr uh, mici producători de electricitate sau pe cei care nu au o influență uh, asupra pieței. În timp ce un mare producător, un mare comerciant de electricitate și de gaz, cum ar fi Gazpromul sau alții, uh, pot influența clar piața. Deci cred că am răspuns la toate întrebările și Rămân la dispoziția colegilor pentru a încerca să lucrăm cât mai bine, cât mai repede, deoarece Comisia ITRE și-a stabilit deja termenele, termenii și trebuie să ne apropiem și noi de aceste date. I'll just read out the, uh, Mulțumesc. Termenul uh, limită pentru înaintarea amendamentelor este 18 aprilie, ora 3 nu se poate mai târziu decât atunci, pentru că trebuie înaintate în aceeași zi pentru a corespunde acelorași date limită ca și ITRE, deci ora 3 de după amiază. Amendamentele vor fi examinate apoi pe 9 mai. Pe 9 mai va avea vot, loc și votul. Iar noi uh, ne vom reuni pe 26 mai, iar în uh, plenara a doua din iunie uh, se va vota. Deci nu avem uh, prea mult timp pentru amendamente, va trebui să lucrăm cât se poate de rapid. Cu aceasta ședința de astăzi se încheie. Mulțumesc interpreții!